we will start our uh, first employment meeting this year. Bună ziua, stimați colegi, vom începe prima ședință a comisiei noastre pe anul acesta. Sper că ați petrecut cu bine de Crăciun. Sper că ați reușit să vă odihniți, uh, să mâncați, să vă întâlniți cu prietenii și cu familia, pentru că anul acesta va fi unul foarte dificil. Deosebit de dificil. Sper că vom reuși să muncim la fel de bine ca și anul trecut. Vom avea nevoie de același tip de avânt dacă e să obținem rezultatele pe care ni le dorim. Vă mulțumesc pentru prezență. Înțeleg că ordinea de zi poate fi adoptată fără modificări. Sunteți de acord? Da. În acest caz, dați-mi voie să vă spun că toate limbile sunt disponibile, mai puțin finlandeza, malteza, croata și uh, irlandeza. De asemenea, vreau să vă spun că uh, colegul Hoc de la ECR, nu știu, este în sală? Nu, nu este în sală. Dar în orice caz, Domnia sa va deveni membru cu drepturi de pline ale, al uh, comisiei noastre. Uh, îl va înlocui pe domnul Kroslodevski, care va deveni la rândul său membru supleant. De asemenea, vreau să vă anunț că doamna Rosa Estera Sferagut, nu știu dacă este în sală, nu, în orice caz, domnia sa va deveni membru supleant al comisiei noastre. Doamna Fragut este vicepreședinte al Comisiei pentru Petiții, petiții de asemenea. Un al treilea anunț acum, agenda pentru noile abilități. Comisia dorește să lanseze această agendă în mai 2016. Această agendă va promova investițiile uh, pe termen lung în oameni, investiții în formarea profesională, educație, expertiză digitală și high-tech, uh, investiții de asemenea în uh, aptitudinile necesare pentru cetățenii activi care trebuie să fie în continuare angrenați pe piața muncii și în societate. Comisiile CUL și EMPL sunt uh, afectate ambele de aceste evoluții, de, aceste, uh, de acest program al uh, Comisiei și comisarul Tyson ni se va adresa pe tema aceasta pe data de 18 aprilie 2016. Vă rog frumos să trece această dată în calendarele uh, noastre, pentru că atunci vom discuta despre viitorul uh, programelor noastre. Sunteți de acord, uh, de asemenea, cu aprobarea ori, uh, proiectului, uh, procesului verbal de la data de 10 noiembrie? Da, văd că da. Mă bucur. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi. Deja am uh, îl avem alături de noi pe domnul Asher, premier adjunct și ministru pentru afaceri sociale și ocupare în țările de jos. Avem mari speranțe din partea sau în ceea ce privește președinția țărilor de jos. Am avut aceleași așteptări și de la președinția precedentă. Sper că vom reuși să obținem rezultatele pe care ni le dorim și acum uh, vă vom da cuvântul. Uh, vrem să colaborăm cu dumneavoastră și tocmai de aceea dialogul acesta este esențial. Sper că împreună vom putea face pași înainte, în ciuda situației în care se află acum Europa și uh, statele membre. Domnule Așer, aveți cuvântul. Vă mulțumesc doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Era cea mai bună dintre vremi, cea mai năpăstuită dintre vremi. Era epoca înțelepciunii, epoca neroziei, veacul credinței, veacul necredinței, răstimpul luminii, răstimpul întunecimii, primăvara nădejdii, iarna deznădejdii. Aceasta, acestea sunt cuvintele cu care începe uh, romanul Povestea celor două orașe a lui uh, Charles Dickens. Este vorba despre un uh, roman care descrie viața în secolul XVIII, dar până la urmă aceste cuvinte se pot aplica și situației actuale. Uh, avem de-a face cu o perioadă în care lucrurile par înfloritoare în unele state membre, în altele state membre din potrivă. Este o epocă în care tehnologia ne mișcă înainte, dar în același timp ne confruntăm cu uh, pași înapoi. Uh, societățile noastre sunt mai civilizate ca oricând în trecut, dar uh, în ciuda faptului acestuia condițiile de muncă nu sunt neapărat cele mai roz. Iată, acum la începutul anului 2016, nu ne putem dori decât să încercăm, în calitatea noastră de politicieni, să stopăm aceste clivaje. Și putem face asta concentrându-ne pe ambițiile comune. Cu toții ne dorim ca Europa să funcționeze bine. Cu toții ne dorim ca cetățenii să fie pe primul loc în Europa noastră stimați membri ai Parlamentului European, este o onoare pentru mine să mă aflu în fața dumneavoastră astăzi. Parlamentul acesta este una dintre, unul dintre cele mai prestigioase parlamente la nivel mondial. Munca dumneavoastră are un impact asupra vieții tuturor cetățenilor europeni și aștept să lucrez cu dumneavoastră în calitate de colegiuitori în următoarele șase luni. Dacă parlament înseamnă, de fapt, a vorbi tare, ei bine, dumneavoastră ați demonstrat că acțiunile sunt mult mai grăitoare decât cuvintele. Sunt încrezător că putem avea parte de mai multe acțiuni în timpul președinției noastre. Împreună putem pune bazele unor uh, condiții de muncă decente și uh, putem combate sărăcirea la nivel european. Haideți să nu vorbim doar, haideți să muncim și să mutăm munții din loc cum poate Europa funcționa și cum poate ea funcționa în beneficiul cetățenilor. O Europa care funcționează le, ofere, le oferă cetățenilor uh, locuri de muncă, asta în primul și în primul rând. Și aceasta este marea provocare cu care ne confruntăm. Economia noastră își revine după marea criză, dar cu toate acestea șomajul este în continuare crescut. Uh, mai mult, de, mai mult de 6 milioane de oameni și-au pierdut uh, locul de muncă în timpul crizei. În momentul de față avem 25 de milioane de șomeri și uh, șomajul în rândul tinerilor este una dintre cele mai mari probleme. Statisticile acestea ne arată că trebuie să venim cu acțiuni concrete dacă ne mulțumim cu reușitele din trecut, e clar că viitorul celor 25 de milioane de șomeri europeni nu va fi deloc uh, încununat de succes. Europa trebuie să îi uh, sprijine pe angajați, să îi sprijine pe șomeri, uh, trebuie să asigure o piață funcțională, o piață unică funcțională, trebuie să lupte împotriva competiției neloiale. Ei bine, doar dacă reușim să atingem aceste obiective, putem să creăm uh, niște condiții echitabile în ceea ce privește piața muncii și niște condiții echitabile de muncă. Putem face asta însă uh, prin uh, modernizarea directivei privind detașarea muncitorilor. Adevărul este că această directivă duce la discriminarea unor cetățeni europeni. În momentul de față, mulți dintre lucrătorii detașați uh, câștigă mai puțin decât lucrătorii din țara în care activează. Uh, deși uh, fac același lucru. Ei bine, rezolvarea acestei situații este esențială pentru piața unică, este esențială pentru promovarea competitivității. Trebuie să stimulăm mobilitatea pe piața muncii, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că drepturile muncitorilor detașați sunt mai bine protejate. Doar prin modernizarea regulilor putem să protejăm mobilitatea lucrătorilor termenii și condițiile de muncă trebuie să fie actualizate, trebuie să fie îmbunătățite. Salarizarea lucrătorilor detașați trebuie să fie îmbunătățite. De asemenea, trebuie să precizăm uh, perioada de detașare într-o manieră mai clară. În momentul de față, în, de- în teorie, uh, un lucrător poate fi detașat o perioadă lungă de timp. Ei bine, această perioadă trebuie să fie scăzută dacă ne dorim ca acești uh, muncitori să nu devină neapărat uh, părți integrante ale pieții muncii uh, statului în care lucrează. Îmi doresc să lucrez alături de dumneavoastră la pachetul privind mobilitatea lucrătorilor. Îmi doresc uh, să purtăm o discuție, o primă discuție în martie la EPSCO și voi încerca, uh, de asemenea, în aprilie să stimulez uh, discuțiile pe tema acestui pachet privind mobilitatea. Știu că uh, părerile cu privire la modernizarea acestei directive privind detașarea lucrătorilor sunt în continuare divizate. Voi încerca să găsesc numitoare comune. E în interesul tuturor ca aceste condiții ale mobilității să fie mai echitabile munca decentă este până la urmă în interesul tuturor um, statelor membre ale Uniunii Europene și sunt convins că aceasta ne poate aduce mai aproape unii de ceilalți. Munca dec- uh, decentă ține și de punerea în aplicare și tocmai de aceea cerem o platformă cât se poate de solidă privind munca nedeclarată. Sperăm că această platformă va începe să funcționeze la începutul anului. Platforma va Uh, sprijini uh, cooperarea între diferitele uh, inspectorate din statele membre. Pe 8 și 9 februarie vom organiza o conferință care, la care vom discuta despre maniera în care inspecțiile pot promova munca decentă. Inspecțiile trebuie să fie cât mai concrete. Ne vom întâlni cu experți din diferitele state membre și la această conferință vom putea, iată, face schimb de bune practici. Unul dintre subiectele esențiale la această conferință este platforma privind munca nedeclarată. Vrem să lansăm, să promovăm această platformă cu ocazia conferinței. Trebuie să punem capăt practicilor sumbre uh, al, reprezentate de crearea acelor companii uh, uh, care reprezintă nimic altceva decât cutii uh, poștale. Aceste companii încearcă să uh, tragă beneficii de pe urma tuturor regulilor de impozitare și uh, regulilor privind asigurările sociale. Trebuie să ne asigurăm că toate companiile plătesc într-adevăr ceea ce datorează statelor. Controlele mai bune și standardizarea formelor existente de companii ne pot ajuta uh, să înțelegem dacă o companie într-adevăr uh, are o activitate economică în statul în care își are sediul. Aici nu vorbim doar despre salarii decente, ci și despre condiții decente și despre un mediu de muncă sănătos. De ani de zile, țările de jos uh, cer extinderea uh, uh, cer modificarea regulamentului privind substanțele cancerigene la locul de muncă. Și iată că în momentul de față putem să ne apropiem de atingerea obiectivelor noastre. Se va, vom încerca să creăm o primă listă de astfel de substanțe în timpul președinției noastre, o primă listă de uh, praguri minime. Ei bine, acesta va fi uh, primul pas în direcția unor noi pași legislativi care să garanteze sănătatea la locul de muncă. Europa împreună cu, parlament, uh, cu parlamentele naționale și actorii sociali vor trebui să discute despre, despre implementarea tuturor uh, legislațiilor europene, tuturor actelor uh, legislative europene. Implementarea acestora este esențială. Pe tema cancerului la locul de muncă vom organiza o conferință pe 23 până în 25 mai. Stimați membrii ai Parlamentului European, pentru ca Europa să fie mai eficientă, trebuie de asemenea să întărim veriga cea slabă, și anume trebuie să combatem sărăcia. Din 2010, numărul de oameni care trăiesc uh, sub uh, pragul sărăciei sau sunt excluse din punct de vedere social a crescut cu 5 milioane. Mai mult de 120 de milioane de europeni se află acum sau sunt uh, acum vulnerabile în fața sărăciei și excluzi, excluziunii sociale. Președinția noastră are ambiția nu doar de a pune acest subiect pe agendele politice. Ei bine, statele membre, considerăm noi, trebuie să pună în aplicare strategii eficiente pentru reducerea sărăciei. Trebuie să facem schimb de bune practici, de abordări, uh, abordări uh, inovatoare în întreaga europeană. Uniunea Europeană. În ianuarie vom încerca să stimulăm uh, prin diferite evenimente acest schimb de bune practici. La evenimentele noastre s-au anunțat deja prezența a 10 state membre. De asemenea, uh, rețeaua socială europeană va fi discutată în ianuarie, pentru că considerăm că combaterea european, uh, sărăciei la nivel european trebuie să înce- înceapă și de jos în sus. Trebuie să analizăm uh, problema sărăciei din toate perspectivele. Trebuie să vorbim despre sărăcie, despre exclusiune socială, despre uh, ocupare, despre îngrijire, despre case, despre educație, despre toate acestea. La comi comi Comisia pentru Afaceri Sociale vom încerca să pregătim documente care să fie adoptate la întâlnirea EPSCO din iunie, uh, documente pe tema aceasta. Stimați membrii ai Parlamentului European, nu ne putem uh, permite ca sărăcia să rămână în continuare veriga slabă în Europa. O Europa puternică este Europa în care cetățenii și lucrătorii se află în prim plan. O Europa în care aprecierea uh, angajaților și uh, condițiile bune de muncă sunt priorități. O Europa în care atât lucrătorii uh, detașați cât și cei autohtoni sunt protejați de Uh, cei care vor să le facă rău și vor să-i uh, exploateze. Haideți împreună să punem uh, bazele unor condiții de muncă decente în Europa, să combatem împreună sărăcia, haideți să renunțăm la diferențele noastre și să ne asigurăm că anul acesta va fi unul dintre cele mai bune. Vă mulțumesc! Thank you, Minister Asher. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru Asher. Acesta a fost un început uh, excepțional pentru viitoarea noastră cooperare și care ne inspiră. Și acum începem uh, schimbul de opinii cu membrii acestui, uh, acestei comisii. Avem două runde de întrebări. Începem cu coordonatorii de grup sau cei care îi înlocuiesc. Cel mult două minute sunt alocate pentru fiecare intervenție, după care vă vom da cuvântul domnului ministru la sfârșitul acestei runde pentru un răspuns global. Începem cu domnul David Caza din partea PP. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Îi mulțumesc și domnului ministru pentru această prezentare cuprinzătoare. Vă doresc tuturor un nou fericit Domnule ministru, vorbeați despre Charles Dickens. Eu am să mă refer la un alt, uh, o altă personalitate britanică ce mă îngrijorează acum. Numele său este David Cameron. V-aș întreba care e poziția dumneavoastră cu privire la pachetul privind mobilitatea lucrătorilor, cu privire la uh, prestațiile sociale pentru copii, de exemplu. în cursul negocierii în curs. Am mai vorbit cu dumneavoastră mai devreme și am discutat despre negocierile cu Marea Britanie, așa că n-am să insist asupra acestui lucru. Suntem în situația de a trebui să integrăm refugiații și să facem față unor pași înapoi pe care evenimentele recente le-ar putea produce pentru Europa. Care sunt planurile dumneavoastră cu privire la integrarea migranților în Europa? Vă mulțumesc. Thank you. Uh, I will now give the floor to uh, Vice Chair. Mulțumesc, iar acum îi dau cuvântul uh, vicepreședintelui uh, acestei, comitet, uh, acestei, comi acestei comisii. Vă rog, doamna Iongerius. Mulțumesc, doamna președinte. Am să mă exprim în limba uh, neerlandeză. Vă mulțumesc pentru prezență și bun venit printre noi, domnule ministru, și cred că mesajul dumneavoastră a fost cât se poate de clar. Ați abordat, într-adevăr, nevoia de a pune capăt acestei, acestor clivaje din Uniunea Europeană. Există un număr mic de oameni cu locuri bune de muncă și salarii decente și mulți alții, din păcate, care au condiții proaste de muncă și salarii mizerabile. Este important să punem accentul pe consolidarea pieței unice și să o modificăm în așa fel încât să punem capăt discriminării împotriva cetățenilor Uniunii Europene care lucrează într-un alt stat membru. Cum poate fi rezolvată această problemă? Domnul uh, președinte Juncker promitea în luna decembrie că va prezenta pachetul privind piața muncii va pro promisese că îl va prezenta până în decembrie anul trecut. Și atunci întrebarea mea este, cum vă putem da o mână de ajutor pentru a face o presiune mai puternică asupra Comisiei Europene, așa încât aceasta să se achită de obligații? Cum ne putem asigura că pachetul acesta va putea să ajungă în discuția Parlamentului European? E foarte important să ne spuneți cum vă putem ajuta pentru a-i ajuta la rândul nostru pe oamenii de rând să se bucure de toate oportunitățile pe care le oferă piața unică. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul doamnei McIntyre din partea grupului ECR în calitate de coordonator. Vă rog. Mulțumesc și bun venit, uh, domnule ministru. Ne face plăcere că avem această ocazie de a vă primi rândurile noastre, deși de a schimba câteva opinii. M-aș referi la câteva lucruri Vă referați la nivelul de șomaj, care e adevărat că e îngrijorător, deosebit de îngrijorător chiar în unele state membre. Ar trebui poate să insistați asupra schimbului de bune practici și între statele membre în timpul președinției dumneavoastră. Cred că aici ați avea un rol important de jucat. Eu mă bucur că în țara mea avem de 10 ani cel mai redus nivel de șomaj și 75% dintre cei care uh, își caută un loc de, și-au căutat un loc de muncă la părăsirea școlii, acum îl au. Aș dori ca acest model să se regăsească în întreaga Uniune Europeană și aflu că, din păcate, nu așa stau lucrurile. Prin urmare, vă rog să ne spuneți cum putem să-i ajutăm și pe cei din alte state membre. În al doilea rând, v-ați referit la natura controversată a Uh, directivei privind atașarea lucrătorilor. Directiva de punere în aplicare ar trebui să existe și să fie în funcțiune mm, cât mai curând și sunt printre aceia care susțin această idee. Din păcate, întârzierile nu, nu ne ajută cu nimic și cred că ar fi mult mai bine să lăsăm această directivă să funcționeze înainte de a renunța la ea. Și întrucât vin din aceeași țară ca și domnul uh, Timmermans, care își uh, dă doctoratul în mai bună reglementare, v-aș întreba cum putem uh, incorpora în toate actele legislative din timpul președinției dumneavoastră acest principiu al mai bunei reglementări. Mulțumesc. Și acum îi voi da cuvântul doamnei Ulla Torines, vicepreședinte de asemenea, și care reprezintă grupul ALDE aici. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și îi mulțumesc foarte mult și domnului ministru pentru prezentarea sa deosebit de interesantă și la obiect cu privire la prioritățile președinției neerlandeze. Vă mulțumesc încă o dată. Ca și colegii mei, îmi face plăcere să aflu că pentru președinția olandeză uh, o prioritate o reprezintă condițiile decente de muncă, însă am dorit să știm ce măsuri concrete vă propuneți pe tema aceasta atât de importantă nu am atâta noroc cum uh, a, a avut domnul Caza, colegul meu, și n-am, n-am avut uh, ocazia, n-am avut șansa să discut cu dumneavoastră mai devreme. Și de aceea vă întreb acum, cu legătură cu pachetul privind mobilitatea, care este punctul dumneavoastră de vedere și care sunt așteptările dumneavoastră? Cum credeți că se vor încheia negocierile privitoare la acest pachet și care vor fi deciziile luate în materie? Dacă ne puteți da mai multe detalii din acest punct de vedere, ar fi foarte bine. De asemenea, aștept cu mult interes deschiderea discuțiilor pe marginea directivei privind detașarea lucrătorilor. Înțeleg că sunteți de pe deplin conștient de importanța acestei probleme și că încercați să găsiți puncte comune în discuție, dar, pe de altă parte, nici în acest caz nu ne-ați dat prea multe detalii în legătură cu aceste puncte comune. De aceea v-am ruga să ne oferiți mai multe amănunte cu privire la intențiile dumneavoastră politice în acest dosar. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul doamnei Irina Ronia Cari, reprezentând grupul GUE Angel. Først og Mulțumesc că voi profita de ocazie pentru a vorbi în limba mea maternă, în daneză. Mai întâi de toate, vă urăm bun venit și vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea introductivă deosebit de interesantă și informativă cu privire la planurile din timpul președinției neerlandeze. Reforma privind detașarea lucrătorilor este subiectul care mi s-a părut cel mai interesant și care m-a bucurat cel mai mult în intervenția dumneavoastră, dar am vrea mai multe detalii. Vorbeați despre mobilitate. Cum se poate ajunge la mai multă mobilitate? protejându-i în același timp pe lucrătorii noștri împotriva dumpingului social. Trebuie să-i protejăm. Iar în legătură cu sindicatele, care este rolul pe care li-l uh, atribuiți dumneavoastră în uh, discuțiile privitoare, a combat, privitoare la combaterea dumpingului social și respectiv privind directiva privind atașarea lucrătorilor. Cred că și sindicatele sunt importante și trebuie să fie luate în, uh, trebuie să ia parte la discuții. Apoi, în ce privește companiile cu un singur angajat, SRL-urile mici, vara trecută s-a propus respingerea proiectului respectiv. Am dorit să ne spuneți ce părere aveți dumneavoastră. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul doamnei Tatiana Stanoca, ce îi reprezintă pe Verzi. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc domnului ministru pentru prezentarea programului. Mulți dintre colegi au spus deja, aici mă aflu în sală, că uh, mobilitatea este uh, foarte bine că se află printre prioritățile dumneavoastră. Eu v-aș întreba ce aveți să ne spuneți cu privire la propunerile britanice de a se reduce fundamental drepturile la libera circulație a lucrătorilor. Eu vin din Letonia și cetățenii din țara mea se folosesc foarte mult de privilegiul acesta. Mulți dintre ei s-au deplasat în Marea Britanie și în Irlanda pentru a munci acolo și de aceea este un subiect foarte important chiar pentru cei din țara mea. Un al doilea element important îl reprezintă indicatorii sociali și rolul lor în consolidarea dimensiunii sociale a semestrului european. Considerați că acest instrument va putea să ducă la progresarea discuțiilor din acest dosar? Mulțumesc și acum îi dau cuvântul doamnei Laura Agea din grupul EFTD. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Și urez bun venit uh, domnului ministru în acest uh, nou semestru. Și pentru a ena oară îmi voi exprima și eu speranța ca bunele intenții să se traducă și în fapte la fel de bune. Până acum, uh, bilanțul nostru nu e foarte pozitiv, pentru că, dincolo de, de declarațiile de intenție mărețe, rezultatele sunt jenante. Aș spune chiar că situația de față nu doar că nu s-a îmbunătățit față de trecut, ci din potrivă, ceea ce ne așteaptă pare să fie chiar îngrijorător. mi ați putea spune ce părere cu privire la două definiții? Ocupare și ocupabilitate. Pe, ce ați, pe, pe care dintre ele ați apăsat pedala? Mai mult ce ați dori mai mult? Mai multă ocupare sau mai multă ocupabilitate? Și acolo unde vorbim despre nevoia de a se oferi garanții, de a se crea locuri de muncă demne și sustenabile, care ar fi practica cea mai bună? a pune accentul pe ocupare, o ocupare de calitate, susten sustenabilă, inclusivă, care garantează drepturile cetățenilor, sau să punem accentul pe importanța de a reduce șomajul, indiferent de prețul pe care uh, ar trebui să-l plătim în schimb. Directiva privind detașarea lucrătorilor și mobilitatea, sigur, putem să vorbim despre ele, dar să găsim un uh, punct comun uh, între diferitele opinii nu o să fie deloc un exercițiu simplu. De aceea e nevoie de multă prudență. Sunt uh, fronturi diferite, sunt unii care ar putea să beneficieze de pe urma acestor directive și alții care vor trebui să plătească prețul pentru beneficiile primilor. Și încă un lucru. S-a încheiat președinția anterioară care își propusese să soluționeze problema șomajului pe termen lung. Și iată că, ca prin miracol, nu mai există șomeri pe termen lung, pentru că din prezentarea dumneavoastră n-am auzit nici măcar o aluzie la această problemă. Cum vom... Uh, ce curs vom da propunerilor comisiei în acest sens? Care este poziția dumneavoastră cu privire la propunerea comisiei? Ce veți face dumneavoastră și în ce fel uh, veți verifica stadiul uh, de progres al acestei propuneri în uh, timpul președinției dumneavoastră, pentru că, din păcate, șomarii pe termen lung sunt încă printre noi. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și acum, pentru că domnul Dominic Martan din partea INF nu este de față, am să-i dau din nou cuvântul domnului ministru pentru a răspunde acestor întrebări. Domnule ministru Asher, Vă vom da acum cuvântul, după care ne vom reîntoarce la lunga listă a celorlalți uh, membri ai comisiei noastre care doresc să vă adreseze întrebări în cea de-a doua rundă. Acum însă vă dau cuvântul pentru a răspunde primei runde de întrebări. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și le mulțumesc și uh, membrilor comisiei pentru uh, răspunsurile, pentru întrebările excepționale pe care mi le-a adresat. Da, ca să răspund domnului Caza, din câte știu eu, domnul David Cameron n-a scris niciun roman. Dar am să mă refer acum la întrebarea dumneavoastră cu privire la problema crizei refugiaților. Cred că e foarte important să răspundem cu o singură voce, să avem un răspuns comun la nivel european. Asta și spune domnul președinte Juncker. Comisia și-a anunțat câteva inițiative cu privire la migrația legală și cred că provocarea principală va fi aceea de a găsi un mod acceptabil de a împărți povara în uh, Uniunea Europeană și din punctul de vedere al numărului și din punct de vedere financiar, de asemenea să controlăm fluxul de imigranți, dar și, așa cum spunea dumneavoastră, această criză ar putea avea un impact asupra uh, pieței unice, a pieței muncii. Cei care doresc uh, să rămână în Europa și care vor avea posibilitatea să o facă trebuie integrați și acest lucru este fundamental. Trebuie integrat și social și pe piața muncii. Ministrii din Consiliul EPSCO au purtat deja o primă discuție informală în uh, cadrul reuniunii EPSCO din luna octombrie și a rezultat foarte limpede că pe tema aceasta a integrării refugiaților, statele membre gândesc la fel, în foarte mare măsură, în urma schimbului de opinii și de idei care a avut loc. Și de îndată ce vom avea ocazia, vom uh, discuta din nou despre această temă a refugiaților în unul dintre viitoarele consilii EPSCO. Deocamdată însă ține de statele membre de nivelul național această problemă, dar de îndată ce vom vorbi despre o integrare la nivel european, ea va, subiectul va intra pe ordinea de zi a Consiliului EPSCO, fie din martie, fie din iunie. Apoi, referitor la întrebarea doamnei vicepreședinte am să răspund în uh, limba noastră comună, în irlandeză, din respect. Este limpede că Comisia Europeană, reprezentată de domnul președinte Juncker, a anunțat de mai multe ori că va exista un pachet privind migrația legală. Și sper și eu, mi-aș fi dorit și eu ca acest pachet să fi fost publicat deja până luna decembrie. Domnul comisar Tyson a spus că se va strădui ca măcar până la Consiliul EPSCO din martie să fie gata pachetul. Însă n-ai cum să-i obligi pe oameni să se străduie. Apreciez oferta dumneavoastră de a ne da o mână de ajutor în efortul de a face presiune asupra Comisiei și constat și că toate partidele politice reprezentate în această Comisie consideră că este un lucru important și cred că aflând despre asta, Comisia va înțelege cu atât mai mult că este un subiect acesta care afectează multe milioane de europeni. E o problemă foarte sensibilă și asta se vede din întrebările cărora le-a dat naștere. Pachetul acesta nu poate fi mereu amânat și sper ca grupul uh, SND să nu se angajeze doar la nivel verbal să facă presiune asupra Comisiei, ci, din potrivă, să știți că și noi uh, vom încerca să facem acest lucru la nivelul uh, președinției Consiliului. Cât privește cele spuse de doamna McIntyre, o întrebare foarte pertinentă privitoare la schimbul de idei și de bune practici în combaterea șomajului. Cred că pot spune că sunt de acord cu doamna McIntyre că, într-adevăr, e o chestiune care ține în primul rând și în mod esențial de statele membre însele. Lor le revine să facă cea mai mare parte a eforturilor prin măsurile adecvate, prin investițiile adecvate. Cred însă și că este util să facem o comparație, să facem schimburi de bine practici și nu pot decât să aplaud ideea ca statele membre să se folosească de această ocazie și să facă o comparație foarte serioasă, nu așa la nivel pur informativ, ci în dorința sinceră de a combate această problemă care este cu adevărat o problemă uriașă pentru mulți europeni. Am constatat, de asemenea, și ușoarea îngrijorare cu privire la deschiderea discuțiilor privind directiva privind atașarea lucrătorilor. Cred că este important să înțelegem că doamna comisar Tyson vorbește de o revizuire țintită a acestei directive și nu de o reformare a acesteia. Nu redeschidem toate fronturile de lucru, ci doar țintim câteva dintre ele pentru a ne asigura că conținutul acestei directive se bazează pe dovezi și că într-adevăr ajută la soluționarea problemelor. De aceea sunt destul de optimist și cred că am putea în baza acestui lucru să găsim puncte comune între diferitele opinii. Pentru că e un lucru așa de important acesta. Desigur, însă va trebui să așteptăm să vedem ce va propune Comisia în pachetul acesta. Să sperăm cât mai curând. Și eu cred că este important să punem în aplicare directiva privind punerea în aplicare și că aici ar trebui să se concentreze statele membre cel mai mult acum. Și apoi, da, mai bună reglementare ar trebui să fie principiul pe care să se bazeze orice nou act legislativ sau act legislativ de modificare pentru a îmbunătăți protejarea lucrătorilor, condițiile de muncă, sănătatea și așa mai departe. Și mă voi strădui în acest sens. Și pentru a răspunde și doamnei care cu privire la rolul uh, sindicatelor, desigur, ele sunt foarte importante și avem nevoie de partenerii sociali în orice proces de reformare a legislației în Europa. Eu vin dintr-o țară în care aceasta este tradiția. Întotdeauna partenerii sociali, angajatorii și angajații, stau la aceeași masă a discuțiilor și și au și asumă răspunderile pentru ce trebuie făcut. Și am uh, văzut că acest lucru constatea, mm, e un lucru pozitiv și pentru cum funcționează apoi legislația în aplicare. Și, încă o dată, contribuția acestora este foarte importantă. Va trebui să-i consultăm și cu privire la noile activități legislative. În ceea ce privește companiile, directiva privind companiile de o singură persoană, această chestiune nu va fi dezbătută la Consiliul EPSCO, dar vom monitoriza dosarul și vom vedea ce se întâmplă în acest domeniu și vom analiza în ce măsură putem să ne aducem și noi aportul. Doamna Jdanoca mi-a adresat o întrebare în ceea ce privește ideile Marii Britanii în domeniul um, locurilor de muncă și al beneficiilor este o problemă foarte delicată. Trebuie să așteptăm și să vedem care sunt propunerile domnului președinte Tusk. Totuși, aici nu este o tabula rasa, pornim totuși de la anumite principii. Noi ne dorim foarte mult ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană. Este, credem că este în interesul britanicilor și în interesul continentului. În același timp, noi credem că Uniunea Europeană trebuie să fie ceva mai bună pentru toți ce, toate cele 28 de state membre. Principiul nediscriminării este unul dintre pilonii pe care se bazează Uniunea Europeană. Deci avem câteva aspecte de care suntem cu toții conștienți, însă la ora actuală trebuie să așteptăm pur și simplu, să vedem ce ne va propune domnul Tusk. Trebuie ca împreună să facem o evaluare corectă a acelor propuneri. Deocamdată, ca parte a președinției olandeze, eu am ambiția de a ușura dialogul, de a facilita desfășurarea întregului proces, în așa fel încât să ajungem la ambele obiective, rezultate pozitive atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Regatul Unit. Nu va fi ușor, recunosc. Totuși, nu m-ar deranja să avem o surpriză, să fie totul super ușor dintr-o dată. Apoi avem și dilema prezentată de doamna Agea. Ocupare sau ocupabilitate. Alegerea aceasta de făcut între șomaj și locuri de muncă. E bine, aici există un risc, și anume riscul ca alegerea să fie o alegere falsă. Haideți să ne uităm înspre viitorul Europei. Cred că ar fi riscant să ne permitem să credem că concurența va presupune scăderea salariilor față de Asia. Eu cred că ar trebui, pe de altă parte, să fim mai antreprenorial, mai inovatori, mai creativi. Piețele forței de muncă se schimbă constant. Tehnologia, robotizarea, automatizarea, globalizarea grăbesc toate aceste procese de transformare. Misiunea noastră ar fi să avem atât mai multe locuri de muncă, cât și locuri de muncă de mai înaltă calitate. Trebuie să ne ferim de cei care spun că nu, este o alegere, alb sau negru, șomaj sau loc de muncă. Trebuie să ne ferim de cei care ne spun că trebuie să acceptăm locuri de muncă în condiții pe care noi, ca europeni, nu le-am putea tolera. Sper că v-am putut răspunde astfel la întrebare. Doamna Turnes mi-a cerut să fiu mai concret în ceea ce privește propunerile vis-a-vis -vis de pachetul primit mobilitatea muncii. Cred că am spus deja câteva lucruri care trebuie să fie incluse acolo. Trebuie să fim mai clar cu privire la durata acceptabilă a detașării, de exemplu avem nevoie de mai multe detalii pentru a evita discriminarea la nivelul salariilor. Ca să fiu complet sincer, trebuie să spun că nu ar fi bine să propun anumite lucruri doar din perspectiva olandeză. Obiectivul meu în calul președinției este acela de a crea punți între statele membre, să vedem ce propuneri aduce și Comisia și să vedem și alături de dumneavoastră cum putem colabora. Astfel vom putea ajunge la o soluție comună. Poate în calitate de olandez aș dori să iau anumite măsuri, să trasez anumite linii roșii, dar nu asta este munca mea în următoarele șase luni de președinție olandeză. Doamnă președinte, cred că am terminat cu prima rundă de răspunsuri. Da, într-adevăr, ați terminat cu prima rundă de răspunsuri, acum începem a doua rundă de răspunsuri, să vedem cum vă veți descurca în a doua rundă. Am să-i dau cuvântul acum? Domnului Lenners, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îi urez bun venit și domnule Afar și am să vorbesc olandeză cu dumnealui. Vă mulțumesc pentru această introducere, pentru explicații și vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați explicat lucrurile foarte clar. Ne-ați spus exact care este viziunea dumneavoastră pentru pachetul privind mobilitatea. Cred că poziția dumneavoastră este nuanțată, este echilibrată și putem lucra pe baza ei în următoarele luni. Însă m-a surprins un lucru. Când oamenii vorbesc despre pachetele de mobilitate nu se referă și la cazurile în care este abuzată această directivă. Deci se concentrează doar la cazurile în care este abuzată această directivă, dar trebuie să analizăm și părțile pozitive. Mulți europeni spun că ar fi pregătiți să lucreze într-o altă țară a Uniunii. Totuși există destul de multe obstacole, așa că puține persoane beneficiază de această oportunitate exemplu, există mari obstacole în domeniul asigurărilor sociale. Există anumite persoane care trebuie neapărat să lucreze, însă în același timp birocrația este foarte mare și așadar problemele sunt cele mari. Deci aș dori ca această președinție să se concentreze mult mai în concret pe chestiune specifice din pachetul prin mobilitate. Acum îi dau cuvântul doamnei Rodriguez. Bine ați venit, domnule ministru. Am observat că nu doriți, că doriți să evitați această cursă către cele mai proaste condiții de lucru și că sunteți interesat de asemenea și de revizuirea acestei directive privind mobilitatea lucrătorilor. Deci noi vă sprijinim aici, dar există și cealaltă parte, cealaltă față a monedei. Dumpingul social, mobilitatea forțată există și problema șomajului, șomajului tinerilor, șomajului studenților. Deci, întrebarea mea este următoarea. Cum doriți să adresați această problemă? E nevoie de o bună colaborare și cu ministrii de finanțe. Cum doriți așadar să organizați colaborarea dintre EPSCO și ECOFIN, în așa fel încât să avem politici economice care să sprijine mai mult investițiile și locurile de muncă de calitate. Toate aceste lucruri în uh, cadrul semestrului european. Cum ne putem uh, organiza munca de colaborare cu Ministrii de Finanțe în ceea ce privește analiza anuală a creșterii? Avem nevoie de politici economice care să sprijine crearea de locuri de muncă. Și încă o întrebare și mai specifică. Cum intenționați să, operați, să utilizați indicatorii sociali, în așa fel încât în Europa să existe un mix mai bun de politici? De asemenea, vreau să vă întreb cum doriți să adresați această chestiune a drepturilor fundamentale? Comisia a anunțat ceva în acest sens recent. E nevoie de aceste lucruri ca să avem o uniune economică și monetară mai bine echilibrată. Mulțumesc! Da, ați încheiat. Acum am să-i dau cuvântul doamnei Moran Chartier. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamne președinte. Mulțumesc, domnule ministru. După intervenția dumneavoastră, am câteva nelămuriri. În primul rând, ați vorbit despre faptul că doriți să luptați împotriva sărăciei, dar într-o abord, dintr-o perspectivă globală. Aș dori să subliniez următorul lucru. Criza a agravat sărăcia în rândul femeilor și inegalitățile în domeniul profesional dintre bărbați și femei. Ce doriți să faceți pe acest punct? și cum doriți să abordați această problemă. Este o problemă politică, economică și socială reală. Nu o puteți ignora. Femeile lipsesc din multe locuri de muncă și inegalitățile în domeniul profesional sunt reale. Apoi, în al doilea rând, șomajul tinerilor. Ați spus că stagiile și pregătirile profesionale sunt in, sunt instrumente importante pentru tineri. Ne puteți ajuta să convingem statele membre în acest sens? Statele membre dau foarte multe declarații, însă nu sunt urmate aceste declarații de fapte. Șomajul tinerilor este un lucru de care profită eurofobii și euroscepticii. Deci trebuie să adresăm și această problemă în mod eficient. În al treilea rând, aplicarea directivei în ceea ce privește sănătatea muncitorilor din, expuși la câmpuri electromagnetice. Știți că aceasta ar trebui să intre în aplicare pe 1 iulie anul curent. Aș dori ca statele membre să fie pregătite să apere în mod real sănătatea acestor lucrători care sunt expuși câmpurilor electromagnetice. Mai avem doar șase luni până intră în vigoare acest text legislativ. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul lui Jutta Steinrück. Aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Vă mulțumesc, domnule ministru. În calitate de coordonator la S și D, dați-mi voie să vă spun că vă sprijinim întru totul. Ambițiile dumneavoastră, combaterea sărăciei, competiția Uh, echitabilă, combaterea condițiilor proaste de muncă sunt pe placul nostru. Vreți, uh, sau cel puțin spuneați în discursul dumneavoastră, că doriți să combateți sărăcia și excluziunea socială, că vreți să faceți schimb de bune practici uh, la nivel european. E bine, dacă mă uit la evoluțiile din statele membre care sunt exemplare din punctul acesta de vedere, mă gândesc că mai degrabă uh, ar trebui să ne gândim la finanțare. De ce spun finanțare? Pentru că uh, modele de bune practici există. Problema este că nu avem bani să le punem peste tot în aplicare. Uh, nu cu mult uh, timp în urmă, Parlamentul European a venit cu o inițiativă pentru tineri. Ne putem baza pe sprijinul dumneavoastră, ne veți ajuta să punem în aplicare acest proiect al nostru. Avem nevoie de sprijinul instituțiilor europene, dar uh, și de sprijinul statelor membre, dacă e ca fiecare copil să aibă acces la educație, îngrijiri de sănătate și uh, un viitor mai bun. Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră și iată vi-l cer în mod expres astăzi. Mulțumim, domnul Man. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule uh, ministru, uh, Domnul Casa vorbea despre integrarea refugiaților. Eu vin din Germania. Există multe comunități acolo care pur și simplu și-au atins limitele, nu mai pot integra pe nimeni. Aceste comunități se bazează pe ajutorul voluntarilor. Voluntarii sunt cei care fac sau duc greul în spate. Și avem nevoie de acești voluntari dacă e să-i ajutăm, așa cum ne dorim să-i ajutăm pe refugiați. Dar ce se întâmplă cu solidaritatea din partea celorlalți? celorlaltor state membre. Există o mulțime de fonduri la nivel european pe care le finanțăm cu toții, dar dacă acum solidaritatea nu este la ordinea zilei, atunci cu ce, ce putem face? În, uh, toate, la toate evenimentele pe care le organizez în țara mea uh, sunt, întreba, sunt ce fac celelalte state membre. Uh, Uh, văd că există state membre care uh, declară cât se poate declar că nu mai acceptăm refugiați sau uh, acceptăm doar un anume număr sau sunt unii care zic că nu acceptă decât creștini. Deci, ce se întâmplă cu solidaritatea? Ei bine, dată fiind lipsa ei, eu cred că fondul, accesul la fondurile europene ar trebui să fie limitat pentru cei care nu dau dovadă de solidaritate. După aceea, Dați-mi voie să vă întreb dacă există dovezi, dacă există analize din diferitele state membre care să ne arate că toate statele sau că există într-adevăr state membre care își doresc într-o manieră cât se poate de concretă să includă uh, sau să, să uh, sprijine mobilitatea. În momentul de față toată lumea vorbește despre, despre abuzul împotriva sistemelor de asigurare sociale, dar există oare într-adevăr un asemenea abuz? E nevoie de analize, doar așa putem ajunge la o Europa unită. Mulțumim, urmează domnul Pirinski. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Am și eu câteva întrebări. În primul rând, luptă împotriva muncii nedeclarate. Când ați vorbit despre acest lucru, ați menționat rolul inspectoratelor de muncă. Nu credeți că această platformă ar trebui să fie mai cuprinzătoare? Ar trebui să se refere la combaterea, prevenirea și diminuarea muncii nedeclarate, dar în același timp ar trebui să permită ca munca nedeclarată să devină muncă declarată. În acest sens, Sindicatele și partenerii sociali trebuie să fie implicați. Textul final cere ca ei să fie implicați în uh, evaluarea concluziilor. Și o a doua întrebare. Tot ceea ce ține de loc de muncă decent și includerea acestui concept în semestrul european și în recomandările specifice de țară. s-a subliniat rolul autorităților naționale privind concurența. Dumneavoastră subliniați însă recrearea unei conexiuni dintre cetățeni și Uniune. Din acest punct de vedere, dacă creați aceste comisii de așa numiți experți care nu au niciun fel de supraveghere nu credeți că am ajunge tocmai în situația pe care vrem să evităm, adică niște condiții de muncă din ce în ce mai rele? Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul doamnei Ribeiro. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le urez tuturor un nou, nou fericit. Sper că președinția olandeză va fi încununată de succes pentru toată lumea. Pachetul privind mobilitatea mă interesează în primul rând. El se leagă și de aptitudinile europenilor. Există foarte multe probleme cu recunoașterea aptitudinilor europenilor în momentul în care aceștia se deplasează dintr-un stat membru în altul. De aceea eu cred că trebuie să mizăm pe educația profesională. Domnule ministru, aveți uh, vreun proiect uh, în acest sens? Cum răspundeți nevoilor actuale de pe piața forței de muncă? asociațiile civile trebuie să reacționeze și firmele au și ele un rol important. Domnule ministru, aveți vreun proiect în uh, vederea recunoașterii statutului de economie socială pentru anumite firme? Da, ați spus că trebuie să reacționăm în ceea ce privește chestiunile sociale. Eu doresc ca Europa să, le, să revină cetățenilor. Doresc să consolidăm aspectele sociale. Noi dorim să avem uh, condiții din ce în ce mai bune, dar în acest sens, ce măsuri credeți că ar trebui, ce măsuri credeți că ar trebui să luăm? ce competențe ar trebui să fie vizate la nivelul statelor membre, fără, bineînțeles, să, să punem sub semnul întrebării principiul subsidiarității. Care va fi relația dintre ECOFIN și EPSCO? Vreau să știu, domnule ministru, dacă aveți anumite idei ca să aveți o mai mare influență la EPSCO cum puteți aplica presiune acolo. Se vorbește foarte mult și despre ECOFIN, dar nu știm exact ce poate face EBSCO. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Maria Arena are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aici mă aflu. Ne-am întâlnit la Haga în cadrul unei misiuni prin care a fost pregătită președinția dumneavoastră și am avut ocazia de a discuta în mai mare detalii anumite teme. Rata șomajului este foarte mare, însă există foarte multe divergențe la nivel regional în Europa. Există regiuni unde șomajul este mult mai mare decât în celelalte și astfel s-a ajuns la mobilitatea forțată în anumite cazuri. Firmele se folosesc de anumite beneficii. Și eu mă bucur de faptul că doriți să vă concentrați pe mobilitatea demnă, pe mobilitatea care respectă pe muncitori. Rata șomajului ascunde și deficituri la nivelul societății întregi. Femeile la ora actuală sunt mult mai supuse riscului discriminării la locul de muncă decât bărbații. Trebuie să analizăm și problema concediului Mm. parental. S-a abandonat directiva privind acest concediu, știm cu toții, dar trebuie să reluăm această dezbatere. Trebuie să luptăm împotriva discriminării femeilor la locul de muncă. O a doua chestiune mereu ne referim la modernizarea pieței forței de muncă. Și când vorbim despre modernizare, se ajunge și la a se vorbi despre atacarea drepturilor muncitorilor. Rareori vorbim despre investiții în, locu- în uh, ocuparea forței de muncă. Doamna Joa a spus deja acest lucru. Aș dori să vă întreb care este legătura între EPSCO și ECOFIN în ceea ce privește investițiile, investițiile în educație, investițiile în formare, dar și investițiile în cercetare și dezvoltare. Europa este unul dintre continentele care descurcă cel mai prost în acest domeniu. Deci cum putem obține noi investiții în acest domeniu ca să ne recâștigăm poziția de lider pe piața mondială? Așa am să închei cu ideea de piață mondială. Ca președinție la EPSCO, ce părere aveți vis-a-vis -vis de toate aceste tratate de comerț internațional? Acum vorbim și despre statutul de economie de piață a Chinei. China va ataca anumite sectoare prioritare pentru noi, sectorul metalelor, metalelor prim de bază. Dorim să creăm locuri de muncă pe de-o parte, dar pe de altă parte dorim, dorim să avem și acorduri economice cu țări care nu respectă principiul liberului schimb. Și toate acele lucruri au un efect asupra ocupării forței de muncă. Deci, care este opinia dumneavoastră? Vă mulțumesc. Domnul Balaș. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva întrebări rapide. Ați spus că dacă piața internă internă se consolidează, atunci divergența nu poate să fie foarte mare. Riscul însă este foarte mare la ora actuală. Trebuie să convergem către o Europa socială mai bine integrată. V-ați referit la directiva privind mobilitatea și ați spus că aceasta va fi abordată într-o modalitate țintită, deci nu este o revizuire completă. Și ați spus că trebuie să combatem diferențele salariale. Salariul net trebuie să fie același între toți lucrătorii, însă cotizațiile sociale sunt diferite de la un stat membru la altul. Și aici e vorba de diferențe la, în salariul brut. Deci veți adresa această problemă. Asta, aceasta este prima mea întrebare. În al doilea rând, în ceea ce privește firmele tip cutie poștală, credeți că ar trebui uh, revizuite regulile privind adres sediile companiilor? Și o a treia întrebare, pilonul drepturi fundamentale. Nu am vorbit foarte mult despre acest lucru. Comisia Uh, preconizează un, uh, o dezbatere în mai-iunie pe acest domeniu. Însă care este opinia dumneavoastră? Vă mulțumesc. Uh, Anne Merci, Madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc, domnule ministru, pentru că ați așezat mobilitatea printre prioritățile dumneavoastră de bază. Și ați abordat această prioritate în special din perspectiva directivei privind detașarea lucrătorilor, dar eu m-aș referi la mobilitatea ucenicilor, care ar putea reprezenta o etapă precedentă mobilității lucrătorilor. Mobilitatea ucenicilor cred că este și ea importantă în cadrul Uniunii Europene, întrucât permite tinerilor să dobândească noi competențe. Tinerii pot fi formați prin astfel de programe și ei ar putea juca un rol fundamental în instituirea unei cetățenii europene autentice. Există în prezent măsuri în acest sens. Avem programul Erasmus Plus, care și-a stabilit de prioritate să pună accentul pe această mobilitate. Rămân însă multe obstacole. Și atunci, cum am putea, prin ce mijloace, să favorizăm mobilitatea acestor tineri mai mult? Cum putem îndemna statele membre să se angajeze în mai mare măsură în această direcție? V-aș întreba, domnule ministru. Și încă o întrebare. Lucrăm la instituirea unei piețe unice digitale la nivel european. Pentru asta, cred că trebuie să ne formăm mai bine și să ne pregătim concetățenii. Care sunt programele dumneavoastră? Ce măsuri vă propuneți pentru a le permite europenilor să dobândească noi competențe în domeniul digital, așa încât să fie gata să participe de plin la această piață unică. Vă mulțumesc. Last question from Madam Jane. Ultima întrebare din partea doamnei Collins. Aveți cuvântul? Vă mulțumesc, domnule ministru. Uh, domnul Cameron are mai multe cereri pe care le adresează Uniunii Europene. Uh, una dintre aceste cerințe este eliminarea accesului la asigurările sociale pentru migranți în primii patru ani. Ce părere aveți despre această solicitare? Bine, ei bine, eu consider că e greu de transformat în realitate, statele membre cu siguranță nu vor fi de acord cu această propunere a premierului britanic. Această solicitare nu va fi considerată a fi o manieră de a-i discrimina pe migranți. Eu consider că, până la urmă, până și premierul britanic este conștient de faptul că această solicitare asta nu va fi niciodată acceptată la nivel european. Mulțumesc, spune doamna președinte. Nu știu dacă asta a fost neapărat o întrebare, dar vă dau acum cuvântul pentru a încerca să răspundeți la toate întrebările adresate și comentariile de asemenea făcute. Așteptăm răspunsurile noastre. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Va fi greu să răspund în detaliu la toate întrebările, n-am suficient timp la dispoziție, dar îmi dau seama că din aceste întrebări, că până la urmă comisia noastră este deosebit de interesată de dezbatere, de ideea de a dezbate cu noi și tocmai de aceea mă bucur tare mult că mă aflu în fața dumneavoastră astăzi. Prima, la prima întrebare adresată de un conațional, Uh, da, aveți perfectă dreptate. Nu putem purta o dezbatere negativă în ceea ce privește mobilitatea. E drept că există multe aspecte negative generate de mobilitate, aspecte negative care sunt uh, puse în discuție de multe state membre, dar, pe de altă parte, mai există și aspecte pozitive care sunt, până la urmă, în uh, beneficiul nostru al tuturor. Eu consider că Europa n-ar trebui să privească doar imaginea de ansamblu, ar trebui să analizeze detaliile și să analizeze obstacolele existente la nivel local, la, pe, pe piața muncii acolo în realitate și aceste obstacole trebuie să fie eliminate. Asta îmi doresc uh, eu și sunt convins că și domnul uh, Timmermans își dorește același lucru. Prin urmare, iată, consider că abordarea este potrivită și sunt încântat de, fapt că, de faptul că, iată, domnul uh, Lenarț de la PPE este de acord cu abordarea mea și voi încerca să continui în această linie. Voi încerca să răspund la celelalte întrebări nu nominal, chit că mi-aș dori să, să mă adresez fiecărui membru al Parlamentului European așa în parte. Dar haideți să încep, să încep totuși cu întrebarea doamnei Rodrigo. Da, aveți dreptate, e o temă foarte importantă. Echilibru între ECOFIN și EPSCO și uh, echilibru între recomandările specifice pe țară, maniera în care semestrul european funcționează, maniera în care uh, recomandările sunt luate în considerare în, uh, în fiecare stat uh, membru în parte. Eu consider că ecofinul este conștient de faptul că Europa cere creare de locuri de muncă. Deci, uh, crearea locurilor de muncă este una dintre prioritățile ecofinului. Cred că stabilirea unor reguli cât se poate declare cu privire la ce tipuri de locuri de muncă, ce tip de pilon social își dorește Europa, ar trebui să fie un proiect comun, un deziderat. Voi încerca să nu pierd timpul cu discuțiile teoretice pe tema relațiilor dintre EPSCO și ECOFIN. Nu voi uh, pierde vremea încercând să vorbesc despre procedurile uh, care unesc uh, cele două uh, instituții. Dar e drept că dacă nu este purtată de mine, oricum discuția este importantă și trebuie să fie purtată pentru, de către cineva. Indicatorii sociali ne pot ajuta să înțelegem imaginea în uh, toată claritatea ei. Doamna Moran Chartier, într-adevăr există un aspect de gen când vine vorba despre uh, sărăcia și excluziunea socială. Ne dăm seama că femeile sunt mai vulnerabile, ele au plătit uh, uh, o factură mai mare la această criză economică și financiară. E clar că subiectul trebuie să, să se afle pe ordinea noastră de zi. Uh, Uh, consider că reducerea nivelului de sărăcie în rândul femeilor trebuie să fie tratată în uh, cadrul tuturor dezbaterilor și actelor legislative care vizează combaterea sărăciei pe ansamblu. Trebuie să vorbim despre imaginea de ansamblu, dar să nu uităm de, de asemenea despre măsurile specifice. Deci, subiectul acesta al sărăciei în rândul femeilor trebuie să fie dezbătut, dar în contextul uh, dezbaterilor privind combaterea sărăciei la nivel european. Și acum ajung la o altă întrebare. Într-adevăr, uh, cu toții suntem de părere că Sărăcia în rândul tinerilor și șomajul în rândul tinerilor este una dintre marile probleme cu care ne confruntăm în uh, Uniunea Europeană în momentul de față. Deci și subiectul acesta trebuie să fie discutat în contextul discuțiilor privind combaterea și măsurilor privind combaterea sărăciei și excluziunii sociale. ne dorim ca situația tinerilor să se îmbunătățească la nivel european și în contextul acesta trebuie să ne asigurăm că atât șomajul în rândul tinerilor scade, cât și în același timp măsurile luate în um, statele membre, um, măsurile care vizează combaterea sărăciei, funcționează. Eu cred că există exemple în acest sens, exemple de bune practici și putem să facem un, uh, un schimb de experiență în domeniul acesta. Am ajuns la concluzia că nu doar banii contează în contextul acesta, ci uh, contează eficiența, uh, înseamnă, uh, contează accentele bine puse și tratarea nu doar a simptomelor, ci a cauzelor acestui fenomen. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, problema aceasta trebuie să ne preocupe pe, pe termen lung. S-a vorbit de asemenea în repetate rânduri despre pilonul social. Și eu am auzit promisiunea făcută. Știu că s-a anunțat faptul că drepturile sociale vor face obiectul unor propus, propuneri făcute de către Comisie. Nu cred că are sens să comentăm o propunere <laughs> care n-a apărut încă. Nu pot decât să vă spun că sper și eu că vor apărea aceste propuneri. În cel mai fericit caz, înainte de Consiliul EPSCO din iunie. Pe tema aceasta, președintele Juncker a Uh, stabilit uh, până la urmă o linie cât se poate de clară, o linie care uh, privește convergența socială. Ei bine, convergența aceasta socială trebuie să fie transformată în realitate. Am făcut câțiva pași în direcția ei, mai sunt alții de făcut și sper să-i facem cât mai repede cu putință. Cred că doamna Arena întreba care este relația uh, sau punea o, uh, o întrebare cu privire la echilibru între viața profesională și cea personală. Într-adevăr, concediul, directiva privind concediul de maternitate a fost retrasă. Uh, această directivă este importantă nu doar pentru emancipare, <laughs> ci și pentru piața muncii. Consiliul își dă seama că e nevoie de un echilibru cât se poate de clar și modern între viața profesională și viața personală. Încercăm să găsim uh, un numitor comun cu Comisia în acest domeniu. Uh, problema este una complexă, e nevoie de soluții care să-i satisfacă pe toți cetățenii europeni din toate statele membre, Trebuie să re- respectăm atitudinile și perspectivele și regulile deja existente în diferitele state membre și în același timp să ținem cont și de nevoile angajatorilor. Eu cred însă că acest echilibru poate fi găsit și așteptăm cu nerăbdare niște propuneri uh, din partea Comisiei pe tema aceasta. De fapt, în momentul de față se poartă consultări la nivelul Comisiei. Așteptăm rezultatul lor. Doamna Arenia punea de asemenea, la fel ca și uh, alți uh, membri ai comisiei dumneavoastră, uh, punea o întrebare despre aptitudini, despre aptitudinile de care avem nevoie în piața noastră, aptitudini tehnice, digitalizare, etc. E bine, tema aceasta a aptitudinilor nu este o temă nouă, dar Acum, cred că mai mult ca niciodată avem nevoie de o agendă privind aptitudinile cât mai ambițioasă cu putință. Comisia a anunțat că va prezenta o astfel de agendă. Eu consider că uh, agenda uh, aceasta privind competențele este absolut esențială. Dacă e să modernizăm Europa, dacă e să avem niște reforme uh, care să ne ajute nu doar să combatem șomajul pe termen lung, și, și să prevenim uh, alte crize ale șomajului uh, în viitor. Deci această agendă nu trebuie să apară doar, ci trebuie să fie și implementată și să, să dea rezultate um, societatea în care trăim se schimbă și uh, se schimbă permanent, iar noi trebuie să ne adaptăm cât mai curând, cât mai repede cu putință. Iar eu voi face tot ce îmi stă în putință pentru a Uh, promova o astfel de agendă privind competențele uh, imediat ce ea va fi creionată. După aceea, uh, cele spuse de domnul Man, vă înțeleg, domnule Man, vreți solidaritate europeană. N-am, n-am uh, un răspuns de dat, pentru că întrebarea nu a fost neapărat adresată mie, ci a fost, practic, uh, un, un, un apel făcut statelor membre. De adevăr, sunt de părere că doar uh, respectând valorile europene, doar dând dovadă de realism, ținând cont de îngrijorările multora dintre cetățenii europeni, uh, Uh, respectând în același timp demnitatea ființelor uh, umane, uh, vom putea rezolva această criză a refugiaților cu care ne confruntăm în momentul de față. Vă înțeleg, domnule Mann, vă înțeleg apelul, dar din păcate nu doar eu pot reacționa la apelul dumneavoastră. E nevoie de o, de o reacție la nivel european. După aceea, în ceea ce privește negocierile lui uh, uh, conduse de domnul Cameron, uh, în ceea ce privește realismul solicitărilor făcute de Regatul Unit și probabilitatea ca aceste solicitări să fie acceptate sau nu. Ei, și la prima rundă de întrebări am fost uh, foarte precaut când am răspuns la întrebarea despre Regatul Unit. Cu toții ne dorim ca acest stat să rămână uh, în sânul uh, Uniunii Europene. Nu consider că merită să vorbesc despre subiectul acesta pentru că nu v-aș putea oferi decât o poziție personală care până la urmă nu aduce nimic nimic uh, palpabil și nimic important. E într-adevăr o temă foarte importantă pentru viitorul Uniunii Europene. Știm că președintele Task va veni cu propuneri de a, în ceea ce privește abordarea acestor solicitări uh, făcute de către Regatul Unit și uh, sper că pe baza acestor uh, propuneri se va ajunge la o negociere încununată de succes. E în interesul nostru al tuturor ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană dar uh, în același timp să nu uităm de principiile și valorile care au făcut posibilă până la urmă Uniunea Europeană. După aceea, domnul Bellard vorbea despre salarii. E bine, la întrebarea dumneavoastră vă pot <laughs> răspunde că uh, statisticile ni le statisticile ne arată că există diferențe în toate statele membre între salariile nete și cele brute. Uh, e posibilă diferențierea aceasta, uh, dar, uh, într-adevăr, toate actele legislative prin mobilitate ar trebui să ofere mai mult claritate în ceea ce privește posibilitățile de abuz Uh, de exploatare a lucrătorilor uh, uh, detajați. După aceea, formularele A1 trebuie să fie revizuite sau discutate și trebuie să fie într-adevăr pusă în aplicare această, acea directivă privind punerea în aplicare. Făcând lucrurile acestea, cred că am putea să ajutăm sau să, să combatem până la urmă acele um, întreprinderi uh, fictive care, iată, abuzează de regulile din, fiscale din uh, Uniunea Europeană. Cam atât din partea mea. Vă mulțumesc pentru invitație. Sper că am răspuns la toate întrebările. Doamna președinte, mulțumim, domnule ministru, pentru toate aceste uh, răspunsuri sincere, ambițioase de asemenea. Încă de pe acum cred că putem spune cu mâna pe inimă că vă așteptăm din nou în rândurile noastre, poate cândva la mijlocul sau la finele președinției olandeze. Noi ne aflăm aici pentru a vă sprijini, și lucrul acesta ne va veni cu atât mai ușor cu cât, iată, există multe similitudini între programul dumneavoastră și programul nostru. Vă mulțumim, domnule ministru. And for the rest of us, uh, there will be a voting in two minutes. Peste două minute vom trece la vot. Trei minute, spune doamna președinte. Uh, in the, uh, the discussion? Yeah, we have to start the voting now. Uh, Acum vom începe voturile. Compromisul A. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul C. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 144. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că ar trebui să verificăm la amendamentul 144. Am deschis votul. Am închis votul. Respins, după cum puteți vedea, cu 17 voturi pentru și 25 împotrivă. Compromisul de pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 112 pentru, îmi cer scuze, amendamentul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul E. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul. Nu. Compromisul O. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul F. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul... Mai bine verificăm la amendamentul 41. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 30 de voturi pentru la 16 împotrivă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri se respins. Compromisul G. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul H. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 56. 61. Amendamentul 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm la amendamentul 68, am deschis votul, am închis votul, Respins. Amendamente 136 pentru, împotriva. Nu, e caduc. Deci nu trebuie să votăm. Compromisul I pentru, împotrivă. Bun. Amendamentul 68 a fost respins. ceea ce înseamnă că va trebui să votăm pe marginea amendamentului 136. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul I. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 84. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 86 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 95 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 101 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 106 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 107 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 109 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 108 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 113 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 116 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă cu 32 de voturi pentru. Amendamentul 117 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 121 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 123 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Nu. Îmi cer scuze, s-a respins, vă mulțumesc. Amendamentul 127 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul... Nu. Verificăm la 127, am deschis votul. Am închis votul. Respins. Amendamentul 124. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 126. 125, de fapt. Amendamentul 125. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. sorry, so we have to vote 126. Yeah. Sorry. Are you I sure? That, no yeah, problem, yeah. no problem. We vote on, we have oh. to, We have to go back to amendment 126 and vote on that. Trebuie să ne întoarcem la amendamentul 126 și să votăm cine-i pentru, împotrivă, abține, respins. Și cu asta am ajuns la amendamentele orale alineatul 7, prima parte. Dacă sunt obiecții, nu. Atunci votăm. Amendamentul oral din partea raportorului este să se adauge review reviz, a revizui la începutul textului. Deci este vorba de o solicitare pentru revizuire și re, reorganizarea textului. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 129 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 132 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 135 pentru, împotrivă, abțineri. Mai bine verificăm. Am deschis votul și am închis votul. Respins. Amendamentul 130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 139 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 137 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 142 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 100 43 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 148 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum votăm pe marginea întregului proiect de aviz amendat modificat. Am, uh, votăm prin vot electronic, ca de obicei, și acum am deschis votul. Am închis votul. Rezultatul este de 47 pentru, 2 împotrivă. Deci îi mulțumesc domnului Jean Pon pentru aceasta și Atât am avut astăzi de votat. Vă mulțumesc foarte mult și acum putem trece mai departe cu restul ordinii de zi. Următorul subiect pe care îl vom avea în discuție. Vă dau un minut să ieșiți din sală dacă nu doriți să rămâneți să participați și la restul ședinței. V-aș fi recunoscătoare dacă ați părăsi sala în liniște, dacă nu doriți să mai rămâneți, fiindcă urmează un punct foarte important de pe ordinea noastră de zi, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, aspectele de ocupare și sociale în analiza anuală a creșterii pentru 2016. Îi dau cuvântul doamnei Ribeiro, doamna raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, dado o seu contributo a este importante processo que é o semestre europeu. Semestrul european este un proces deosebit de important și cu legitimitate democratică. Și aș vrea să profit de această ocazie pentru a vă spune că e bine ca raportorul uh, Econ să vină și să facă parte și din comisia noastră. S-a pus accentul anterior pe pilonul social. Sigur că trebuie să răspundem provocărilor pe care le reprezintă criza refugiaților. Investițiilor în reforma structurală trebuie să fie în primul plan. Este, ar fi măsuri importante pentru dezvoltarea durabilă și considerăm că este necesar să luăm măsuri adecvate pentru ca politicile economice europene să fie convergente pe această temă. Trebuie așadar îmbunătățită nu doar nivelul de ocupare, ci și nivelul de viață al cetățenilor noștri. Trebuie așadar să se investească în oameni mai întâi, apoi să se elaboreze reforme structurale bazând, bazate pe responsabilitate socială, apoi să se instituie o dezvoltare durabilă printr-o consolidare a investițiilor și, în fine, o utilizare mai bună a fondurilor europene, precum și uh, incluziunea socială ca o provocare pentru societățile noastre și o mai bună punere în aplicare și coordonare a semestrului european. E foarte important să se asigure un echilibru corect între economia de piață și o economie socială. Una fără cealaltă nu, nu există. O economie socială puternică nu poate exista fără o economie puternică. Dar în același timp trebuie să, ne, să punem accentul pe bunăstarea cetățenilor noștri și dincolo de șomajul în rândurile tinerilor, cred că ar fi important ca programe precum Garanția pentru Tineri să fie cu adevărat puse în aplicare și consolidate de către statele membre pentru combaterea șomajului pe termen lung, o problemă care trebuie abordată în mod diferit. Trebuie să răspundem provocărilor din strategia 2020 și, în același timp, trebuie să punem accentul pe calificările profesionale, insistând pe cooperarea cu întreprinderile. Trebuie de asemenea să mizăm pe investițiile în reformele structurale, pe o mai, un mai mare accent pus pe capitalul uman, pe locuri de muncă mai uh, bune. Și trebuie evitată concurența neloială între lucrători nu se cuvine să se recurgă în prea mare măsură la contractele pe durată determinată, ci ar trebui ca oamenii să aibă posibilitatea să se angajeze pe termen lung. E nevoie de politici care să ajute la dezvoltarea demografică și să garanteze condiții demne de muncă viitoarelor generații. Miza pusă pe dezvoltare pe plan intern de asemenea, reprezintă un lucru important, precum și reducerea birocrației și programele Cosmo, Erasmus Mundus și altele. Trebuie să implicăm întreprinderile în economia socială, permițându-le să aibă acces la finanțare. Trebuie implicată și investițiile strategice europene și investițiile în domeniul educației, sănătății, al ajutorului pentru copii, ajutorul pentru persoanele cu dizabilități și așa mai departe. Și, în fine, ar trebui insistat pe regiuni în semestrul european, în special pe cele ultraperiferice. Înțelegem că se garantează în programul Comisiei mai mare uh, coeziune teritorială. Trebuie să fim foarte atenți la regiuni în ce privește atribuirea fondurilor către acestea, dar și în alte domenii importante. A trebuit să acordăm atenție impactului pe care îl au politicile economice pe, cu privire la situația acestor uh, regiuni. Finanțarea comunitară trebuie să fie urmată și de o monitorizare adecvată a utilizării fondurilor. Asta pentru a ne asigura că cetățenii noștri își vor avea situația îmbunătățită, tocmai pentru ca să nu avem în cele din urmă o Europa cu două viteze, ci o Europa a regiunilor. Stimați colegi, obiectivul pe care mi l-am propus în documentul acesta este ca comisia noastră să joace un rol foarte important și să să creeze un consens pentru ca pilonul social să își vadă uh, acordat rolul pe care îl merită. Va trebui să facem astfel încât statele membre să fie de asemenea ajutate așa cum merită. Suntem o echipă și puteți conta pe colaborarea mea pentru ca raportul acesta să poată fi adoptat cu o majoritate cât mai amplă. Aștept cu interes observațiile și eventualele dumneavoastră întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum le voi da cuvântul raportorilor din umbră. Mai întâi, din partea SND, domnul Gutierrez. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și doamnei Ribeiro pentru munca sa. În primul rând, ne-a coordonat chiar înainte de Crăciun, am lucrat pe marginea acestui raport și, în opinia mea, raportul este foarte bun și ne apropiem uh, cu pași rapizi de un consens. Deci opiniile noastre converg pe tema acestui raport. Totuși trebuie uh, consolidate două, trei lucruri. În așa fel încât să fie mai util acest raport în uh, relație cu semestrul european. putem face un raport bun în colaborare cu doamna Joao Rodriguez de la Econ și cu doamna Ribeiro de la noi, de la Empl. În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, această problemă este bine definită, într-adevăr avem o scădere a ratei șomajului, dar trebuie să definim mai concret câteva concepte. În primul rând, scăderea șomajului nu este însoțită în toate statele membre de aceleași condiții. Sunt oameni care nu își mai caută un loc de lucru și nu, nu se mai înscriu în uh, aceste liste de șomeri din cauza emigrației, de exemplu. Și atunci scade rata șomajului cumva artificial. Dar în același timp nu, nu crește productivitatea sau ocuparea forței de muncă în statul respectiv. Există și o problemă cu calitatea și se menționează acest lucru. Sunt de acord cu forma în care este menționată această problemă. Locul de muncă demn și de calitate merge mână în mână cu demnitatea persoanei. Sunt de acord cu această idee, dar trebuie să subliniem pe ideea că locurile de muncă nou create nu trebuie să fie uh, de proastă calitate, însă există anumite date care ne sugerează tocmai acest lucru. Există locuri de muncă cu contracte parțiale, cu contracte involuntare. Și apoi mai trebuie să vorbim și despre politica salarială. Salariile s-au incrementat moderat în acest an. Deci au crescut puțin în acest an, însă vorbim mult prea puțin despre acest lucru. Trebuie să ajungem la un nivel den al salariilor și, nu în ultimul rând, trebuie să vorbim despre siguranța locului de muncă. Muncitorii, toți lucrătorii din Uniunea Europeană trebuie să simtă că au un loc de muncă sigur. Vom avea nevoie și de o clauză de negociere colectivă și în acest din această perspectivă, trebuie să vorbim și despre siguranța locului de muncă. Fragmentele care se referă la aceste aspecte din raport sunt bune, dar pot fi îmbunătățite. Apoi, în ceea ce privește pensiile, trebuie să analizăm realitatea de pe teren. Aproape toate statele membre, aproape toate și-au reformat sistemele de pensii. Există câteva excepții. Acum, noi trebuie să evaluăm aceste reforme nu trebuie să cerem la nesfârșit reforme în momentul în care avem deja ceva reforme care încă așteaptă să le analizăm. Și apoi trebuie să adresăm problema practicilor abuzive. Există un alineat care se referă la flexicuritate, la, flexicuritate, la piața de muncă și, to- și toate aceste lucruri. Trebuie să le dezbatem mai mult. trebuie să dezbatem relația dintre flexibilitate și securitate și siguranța locului de muncă. Trebuie să adresăm și problema muncii nedeclarate și toate aceste aspecte pot fi consolidate în textul doamnei raportor. Sunt de acord cu aliniatul care se referă la, investirea, la investițiile în persoane. Îmi place cum scrie aici doamna raportor, Însă aș dori să fiu mai exigentă. În primul rând, eu apăr uh, ideea de salariu minim la nivel european. Această idee a dispărut din raport și cred că trebuie să revină. De asemenea, și ideea unui venit minim este o chestiune pe care a menționat-o Comisia Juncker și noi trebuie să readucem pe, în discuție această idee. Apoi, trebuie să ne concentrăm și pe generația uitată a Europei, oamenii care au fost um, concediați, care încă nu și-au găsit un loc de muncă și care vor uh, crește numărul de persoane aflate în risc de sărăcie și care vor avea pensii mici și nedemne. Și apoi, uh, alinatul care se referă la sărăcie, aici există loc de mai bine, încă avem niște date care ne arată faptul că indicele, că raportul de mm, sărăcie în rândul copiilor este de neacceptat și așadar trebuie să luptăm împotriva sărăciei mai mult. Suntem, după cum spuneam, foarte aproape de un acord, însă putem nuanța puțin anumite aspecte, de exemplu, în ce privește investițiile. Avem anumite investiții deja programate de către statele membre. Totuși am redus investițiile totale în Uniunea Europeană și atunci noi dorim ca planul Juncker să fie o măsură complementară. Ea nu trebuie să înlocuiască măsurile care au fost luate deja sau care pot fi luate. Aș dori de asemenea să menționăm dezbaterea care se referă la cadrul financiar multianual. Aici există mai multe aspecte, politica externă, refugiații, imigrație, granițe, toate aceste chestiuni trebuie să fie abordate și în cadrul CFM-ului. Dacă anumite state membre spun că noile politici, noile obiective sunt finanțate din fondurile actuale, atunci mari perdanți, marele perdant va fi Fondul Social European, pentru că acolo sunt mulți bani. Deci trebuie să ne asigurăm că, că noile politici sunt finanțate cu noi bani. Nu trebuie să pierdem bani de la politicile sociale pentru noile politici. La politicile sociale deja avem destul de puțin bani și nu putem pierde și mai mulți. Îi mulțumesc încă o dată foarte mult doamnei Ribeiro pentru munca sa. Mulțumesc foarte mult. Urmează Ulrike Trebesius. Din partea cerea aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să-i mulțumesc doamnei raportor. Raportul, raportul este o bună bază de discuție. Dar uh, Dați-mi voie să statutez și eu niște principii. Într-adevăr, cu toții trebuie să ne dorim uh, să combatem uh, șomajul, să stabilizăm uh, sistemele de asigurare socială, să promovăm creșterea economică. Dar să nu uităm că, până la urmă, responsabilul pentru tot ce s-a întâmplat în Uniunea Europeană este moneda unică. Uh, Asta nu spune, nu spun mulți. Anul uh, trecut, anul ăsta, anul viitor vom trata simptomele. Acest tratament al simptomelor va asigura o îmbunătățire a situației pe termen scurt, dar uh, incapacitatea sistemului de a reacționa la șocuri uh, va rămâne aceeași și pe lângă aceasta se adaugă și lipsa de competitivitate la nivel regional, uh, generația pierdută din sudul uh, Europei, uh, care se distanțează din ce în ce mai mult de Uniunea Europeană, de Uniunea Europeană. E bine, toate acestea vor uh, fi în fața noastră în viitor. Banca Centrală Europeană încearcă să îmbunătățească situația, dar o face adoptând măsuri pe termen scurt. Uh, toate măsurile BCE nu fac decât să amâne și mai mult luarea unor decizii concrete. Cumpărarea de valori imobiliare de către BCE duce la folosirea unor fonduri pentru speculă și nu pentru investiții în economia reală. Există tot mai multe uh, Uh, articole în diferite ziare care dovedesc lucrul acesta. Dar dați-mi voie să vă mai dau și un exemplu concret. În 23 uh, decembrie, în ziarul Neuer Züricher Zeitung, uh, s-a publicat un articol cu privire la situația dintr-un canton de graniță a, în Germania, în Franța ce se întâmplă acolo, toți oamenii sau majoritatea oamenilor francezilor din uh, zona aceasta de graniță sunt obligați să lucreze în, Germania, în uh, Elveția, unde există în continuare activitate economică. Ei bine, asta, sunt, asta este realitatea. Uh, Franța și alte state se au rămas în urmă în momentul de față, competitivitatea lor a scăzut din ce în ce mai mult. Ei bine, asta trebuie să se, să se, întâmpl, să se schimbe. Mici, micile succesuri reputate succese reputate la nivel economic uh, până în momentul de față se datorează scăderii uh, prețurilor la energie, nimic mai mult. Dacă prețurile la energie vor crește, și asta sigur se va întâmpla, ce se va întâmpla atunci? cu realitatea economică. Dar haideți să revenim la raport. Investițiile sunt necesare, într-adevăr, dar creșterea durabilă nu va fi generată de noile programe eh, europene. Iată, mă bucur că raportul eh, pune responsabilitatea în cârca statelor membre. Garanția pentru tineri nu a dat rezultate. Multe comunități au fost depășite de realitățile birocratice implicate de acest program. Uh, Spania, Portugalia, Germania nu au putut să folosească toate subvențiile din partea uh, Uniunii Europene. Uh, raportul 39 și analiza inclusă în acest raport ne arată cât se poate de clar că mm, garanția pentru tine nu funcționează. Nu putem să creștem din punct de vedere economic decât reformând situațiile în statele membre. Uh, nu avem dreptul să venim cu uh, propuneri uh, adresate statelor membre. Nu avem competența necesară pentru aceste, a cere statelor membre să-și schimbe uh, sistemele de taxe și impozite, spre exemplu. Într-adevăr, schimbul de bune practici este necesar. Includerea refugiaților pe piața muncii este, până la urmă, misiunea fiecărui stat membru în parte. Uh, noi suntem de părere că convergența în Europa nu a dat rezultate și asta din pricina motive, unor motive culturale, dar uh, și din pricini mult mai structurale de atât. În momentul de față, Uniunea Europeană trebuie să se asigure că sângele nu va curge în totalitate din singurele regiuni răm- rămase pe linia de putie în Europa. Doamna Turnes. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc doamnei Ribeiro pentru munca sa, pentru acest proiect de raport. Consider că acest proiect de raport uh, atinge un echilibru foarte bun între considerentele economice și nevoia de consolidare fiscală și sustenabilitate economică. În același timp, ține seama de considerentele de ocuparea forței de muncă și sociale. Mă bucură faptul că raportarea acordă foarte multă atenție investiției în oameni. Sunt de acord cu raportarea acum că e nevoie să avem o recunoaștere mai bună și mai coerentă a competențelor între statele membre. Acest lucru a fost menționat și domnului uh, ministru olandez, Adineauri. Un sistem de validare, după cum spune raportarea în uh, proiectul său de raport, ar fi un bun prim pas înainte, în direcția cea bună. Totuși, cred că lipsește o concentrare mai mare pe rezolvarea divergenței dintre aptitudini și nevoi, nevoile pieței muncii. Mă bucură faptul că raportarea a devătat o parte din raport a reformelor structurale. Sunt complet de acord cu raportarea, cum că trebuie să continuăm reformele structurale a pieței forței de muncă. Asta dacă ne dorim, bineînțeles, să continuăm recuperarea economică, să consolidăm ocuparea forței de muncă în locuri de muncă de calitate. Totuși lipsesc măsuri concrete cu privire la ce ar trebui să, care ar trebui să fie aceste reforme structurale și care ar trebui să fie obiectivele lor. Amendamentele mele se vor concentra pe aceste aspecte. Eu voi cere o piață a forței de muncă mai flexibilă, care crește ocuparea, dar crește și siguranța Uh, în rândul uh, angajaților. Voi prezenta amendamente prin care voi sugera cum ne putem asigura ca o parte mai mare a forței de muncă să facă parte din piața forței de muncă mai mult timp. Nu în ultimul rând, aș dori să subliniez faptul că raportarea, raportarea se concentrează și pe investiții adiționale, mai ales în, cadrul, în cazul IMM-urilor. IMM-urile sunt baza creării de locuri de muncă în Europa. Și startup-urile la fel. Deci aceste două categorii de întreprindere trebuie să fie um, centrul atenției noastre. Îi mulțumesc foarte mult raportoarei pentru un proiect de raport foarte bun și foarte echilibrat și aștept să colaborăm mai mult pe această temă. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul doamnei Gabriele Țemăr. Aveți cuvântul. Ja, ich möchte mich bei der Berichterstatterin für Vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru tot ceea ce a putut, ceea ce a făcut. Iată, putem discuta acum uh, un document uh, bine coagulat. Mă întreb însă de ce suntem atât de diplomați pe marginea multor aspecte. Situația din Uniunea Europeană, situația din momentul de față, ar trebui să ne oblige să cerem schimbări. Cred că asta așteaptă cetățenii de la noi. Raportul nostru ar trebui să vină cu propuneri în ceea ce privește viitorul social și economic. Tocmai de aceea dați-mi voie să fac două comentarii. În primul și în primul rând o critică. Grupul meu critică întotdeauna semestrul european pentru că toate procedurile nu permit o participare activă a Parlamentului European e nevoie să ne întoarcem uh, la metoda comunitară, iar lucrul acesta trebuie să fie stipulat în uh, raportul nostru. E important pentru domeniul acesta, dar și pentru celelalte domenii ale guvernanței economice. În al doilea rând, uh, și în acest raport se vorbește despre competitivitate. Trebuie însă să nu uităm că excedentul uh, comercial al zonei euro în momentul de față este de 3,5 miliarde. Deci nu competitivitatea este neapărat uh, problema și uh, tocmai de aceea nu competitivitatea ar trebui să fie subliniată în raportul acesta, ci incluziunea internă, cererea internă. Acestea sunt subiectele care trebuie să fie discutate. Mă bucur uh, că indicatorii sociali sunt incluși în acest uh, tabel de scor, dar, din păcate, acești indicatori nu generează niște măsuri concrete. Acum trec la capite, capitole, la capitole uh, fiecare în parte. În primul rând, investițiile în oameni. Sunt convins convinsă că criza nu poate fi depășită fără investiții în capitalul uman. Și dacă în acest context uh, uh, vorbim și despre educație, nu putem să uităm că reformele structurale din ultimii ani au generat în special uh, economii la educație. Deci subiectul acesta trebuie să fie pus pe tapet de către noi. După aceea, salut um, măsurile propuse de către Comisie pentru combaterea șomajului pe termen lung și în acest context sunt de părere că ideea de ocupare publică trebuie să fie reactivată. Asta și-a dorit Parlamentul European, dar și Comisia Europeană și după aceea, la un moment dat, subiectul s-a a trecut cumva în, fun, în fundal. După aceea, flexicuritatea. Noi o respingem. Am spus asta și la celelalte ședințe ale comisiei uh, noastre. Flexi, flexicuritatea nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze și uh, principiul acesta nu a generat decât uh, o creștere a numărului de locuri de muncă precare, a sporit nesiguranța angajaților, a generat uh, stres, a dus la Uh, mai puține contribuții la sistemele de pensii și la o deteriorare a sistemelor de asigurare socială. Tocmai de aceea, reformele structurale prevăzute trebuie să fie, inclus, să fie înlocuite de reforme progresive care să se bazeze pe negocierile colective. În ceea ce privește salariul minim, mă bucur că subiectul este menționat aici. De asemenea, îmi uh, doresc uh, să vorbim într-o manieră cât se poate de clară și despre combaterea să sărăciei și a excluziunii sociale. În ceea ce privește investițiile, să nu uităm poziția sindicatelor. Investițiile strategice sunt considerate a fi prea limitate. Se pune întrebarea dacă nu sunt uh, finanțate proiecte care oricum ar fi fost uh, finanțate și care sunt uh, de altfel necesare. E drept, dar e nevoie de o analiză mai clară a proiectelor care într-adevăr trebuie să fie promovate, care aduc într-adevăr valoare socială adăugată, care generează de asemenea locuri și condiții de muncă uh, nu precare, ci din potrivă solide. Tocmai de aceea ar trebui să discutăm și despre programele publice de investiții. Încă ceva despre incluziunea socială. După strategia de la Lisabona, din punctul meu de vedere și strategia 2020 a, uh, a, au dat, uh, a dat greș în ceea ce privește combaterea sărăciei și a incluziunii sociale. Fenomenele acestea au crescut în intensitate și uh, nu pot să nu remarc că am uitat toate ambițiile legate de aceste domenii pe care le-am stabilit pentru 2010. S-a spus că aceste uh, aceste ambiții trebuie să fie lăsate la o parte din pricina crizei economice, dar mi se pare că le-am uitat de tot. Avem nevoie de standarde minime în ceea ce privește combaterea sărăciei. De asemenea, trebuie să revitalizăm discuția cu privire la programul, uh, um, protocolul social la tratatele europene, un protocol social care să spună că drepturile sociale ar trebui să fie mai presus de drepturile și oportunitățile economice. Cam atât din partea mea, aștept uh, discuțiile cu colegii, sper să găsim puncte pe care să, fim de, să cădem de acord și să găsim de asemenea și puncte pe care le putem accepta uh, cu toții. Mulțumesc. Doamna Lambert ar urma acum, dar este absentă. O înlocuiește cineva? Nu? Atunci urmează doamna Agia de la EFTD. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Și mulțumim și colegei noastre, doamna raportor, care a redactat documentul de față. Însă, din punctul meu de vedere, documentul mai trebuie modificat pentru că sunt prea puține elemente ce reflectă realitatea care se află sub ochii noștri ai tuturor. Datele privind șomajul la nivel macroeconomic nu arată care este amploarea fenomenului șomajului și nici cât de gravă este situația în care se află șomerii. și cred că ar trebui făcute trimiteri mai concrete, analizate cazuri concrete. Sigur, poate că ar fi nu doar de ajuns, ar fi momentul să ne dăm seama că nu e de ajuns să strigăm să se schimbe ceva, ci să și facem ceva în acest sens. În ce privește șomajul în rândurile tinerilor, Statisticile nu sunt mai mult decât niște cifre, însă cred că ar trebui să analizăm realitatea așa cum este ea, fiindcă această creștere pe care am constatat-o, datele acestea care arată o tendință de reducere a șomajului în rândurile tinerilor, tinerilor se referă la acei șomeri tineri care și-au dat seama că nu au nicio șansă să-și găsească un loc de muncă și atunci se apucă din nou de studiu sau pleacă din uh, țările în care fusese reșomer și își găsesc de lucru în altă parte. Își caută acolo o șansă. Apoi, dacă vorbim de, ocupa, de, de ocupare atipică sau non-standard, cât este de ușor de trecut granița abuzului, dacă nu suntem atenți să nu se facă abuz de aceste instrumente, de aceste tipuri de contract de care se poate face foarte ușor abuz, așa încât uh, lumea muncii să fie din nou precarizată și mai mult. Și apoi la platforma privind uh, munca la negru. Se vorbește despre ea aici, dar nu se oferă niciun instrument pentru a se pune capăt acestor uh, abuzuri, inclusiv în ce privește contractele de muncă. Și apoi, indicatorii specifici pentru fiecare stat membru ar trebui actualizați. Pentru că, de exemplu, în țara mea, reforma școlară permite un fel de abuz de astfel de contracte de muncă precare. Trebuie așadar să se modifice lucrurile și să se vină cu o nouă reformă. De aceea aș spune așa, să fim foarte atenți. Indicatorii pot să arate bine, însă realitatea să arate cu totul altfel și ei să se piardă la nivelul punerii în aplicare. Apoi se vorbește despre datoria publică a Greciei și respectiv a Italiei, care sunt la niveluri foarte înalte. Atenție! pentru că aceste șocuri asimetrice au lovit acum țara mea și Grecia, ați impus uh, reforme structurale, ați tot cerut reforme lacrime și sânge, lacrimi și sânge. Dar nu uitați că există repercusiuni foarte grave și asupra așa numitelor țări virtuoase. N-am nimic cu finlandezii, dar am să vă dau exemplul Finlandei, care acum este considerată bolnavul Europei. Așa că nu vă supărați. Haideți să nu arătăm mereu cu degetul la același și același țări prea puțin virtuoase, virtuose, vir, cu prea, prea puțin uh, performante, pentru că poate că nu sunt performante, dar dacă tot cerem reforme structurale, să nu uităm ce s-a întâmplat atunci când ne-am impus Greciei, care i-am uh, pretins o reformă a pensiei cu o reducere de 15%. Așa acordăm noi atenția de care se vorbește în acest document, așa acordăm noi atenție persoanelor care sunt la sfârșitul carierei lucrătoare la, sau pensionarilor și persoanelor în vârstă. Deci, venim și rovim tocmai la dimensiunea socială, care are un impact imediat asupra sănătății și bunăstării uh, cetățenilor. De fiecare dată se taie de la educație, de la instrumentele pentru IMM-uri, de la sănătate. Bun, înțeleg că domnul președinte Juncker promovează această idee ca pe un panaceu al tuturor răurilor din lume. Dar e important să venim cu infrastructuri care să investiți în infrastructură care să creeze noi locuri de muncă, chiar dacă aceste infrastructuri, după ce au, gener, au generat o, locuri de muncă temporare, creând însă un impact irreversibil la, nivel, la nivelul mediului, de exemplu, deci când se termină infrastructura respectivă, ce fac oamenii aceia care fusese angajați pentru clădirea ei? Nu mai există nicio rațiune de a fi pentru locurile lor de muncă. De aceea v-aș sugera să învățăm să dăm un impuls acelei părți a economiei care este autentică, economia care cu adevărat poate produce beneficii pentru cetățeni, pentru lucrători. Domnul raportor vorbește de economia socială. Putem vorbi și de economia verde. Dar să facem în așa fel încât să ne folosim de toate instrumentele la dispoziția noastră în prezent pentru a da un impuls economiei reale. Apoi vorbim despre ajutarea persoanei în fața șomajului pe termen lung. Numai că, dragii mei, e important pentru Uh, un loc de muncă pentru un astfel de șomer este important nu pentru stima de sine a acelei persoane, ci pentru a-i permite să supraviețuiască. Să știți că un tată de familie nu se mai gândește la stima de sine, se gândește cum să facă să-i pună pe masă familiei sale bucată de pâine. și în discuția de mai devreme cu domnul ministru Asher nu am vorbit despre șomajul pe termen lung. Cred că e o problemă foarte serioasă care ar trebui să fie abordată și prin amendamentele noastre vom încerca să facem tocmai acest lucru, pentru că deși baza este bună, e foarte important să țintim măsuri cât mai eficiente și mai concrete. Suntem într-o situație de urgență, e adevărat, dar pentru situațiile de urgență e nevoie de măsuri imediate și cu un impact autentic. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Bizotto ar fi trebuit să fie viitoarea vorbitoare, următoarea vorbitoare din partea ENF, însă nu e de față și nu știu dacă e cineva care o înlocuiește. Mai avem câteva persoane care au dorit să intervină. Doamna Rodriguez? But Rodriguez, yeah. Rodriguez, Mr. Schuster and... Doamna Rodriguez, domnul Schuster și doamna Locă Fontanie și domnul Șambam însuși. Bun, să începem cu această listă de vorbitori. Maria, cum, nu, nu știu, doreai să vorbești? Da, vă rog. Și după tine, domnul Schuster. Vă rog. Mulțumesc, mă bucură foarte mult faptul că sunt aici în calitate de membră a Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă, dar există și o coincidență. Sunt raportoare pe analiza anuală de creștere la Econ. Cred că aici avem o bună oportunitate ca Parlamentul European să prezinte o poziție consecventă și cu mare influență în ceea ce privește următoarea etapă a semestrului european. Care sunt mizele? Știm cu toții. Trebuie să găsim o soluție mai bună ca să adresăm problemele cu care ne confruntăm în Europa. Printre acestea, subliniez nevoia de a contracara șomajul, rata foarte mare a șomajului, a șomajului, dar și tendința de scădere a calității, a condițiilor de muncă și standardele noastre sociale elementare. Ca raportare la ECON, voi ține seama de toate aceste aspecte. Scopul nostru, bineînțeles, este altul, acolo ne concentrăm pe politici economice. Cu toate acestea, aș dori să vă atrag atenția asupra unui aspect. Pachetul care este propus acum de către Comisie, cred că este mai echilibrat decât pachetul anterior. Asta este vestea cea bună. Totuși, pachetul vine și cu un element de noutate. Ar trebui să acordăm atenție acestui element. Aici este vorba despre recomandările pentru zona euro. Pentru prima oară avem parte de niște recomandări foarte detaliate pentru zona euro aș dori să informez Comisia de față că în ceea ce privește raportele la ECON, noi vom fi foarte atenți la toate aceste aspecte. În ceea ce privește Consiliul de Ministri, ECOFIN va fi foarte răspicat pe, acest, pe această temă. Și Consiliul EPSCO preconizează să fie foarte activ în acest dosar. Rămâne la atitudinea Comisiei de față, dar și membrii Comisiei de față trebuie să fie foarte atenți la ce se întâmplă aici. Ce putem spune noi ca Comisie pentru Ocuparea Forței de Muncă în acest domeniu al convergenței ascendente și să prevenim deteriorarea condițiilor de lucru. Dacă pot sugera ceva, aș dori să vă sugerez următoarele. Aș dori ca raportul final al acestei comisii să spună ceva în mod explicit despre acest lucru. Comisia de față nu ar trebui să treacă sub tăcere recomandările pentru zona euro. Ar trebui să spună ceva explicit în acest sens. puteți să fiți siguri că noi la Econ vom spune ceva foarte clar și răspicat și Parlamentul sper că va fi de asemenea foarte clar pe această temă. Pentru prima oară, președintele Eurogrupului a acceptat să vină la plenară la Parlamentul European. A fost alături de noi la Strasburg. Cred că guvernanța zonei euro nu ar trebui să fie de domeniul exclusiv al ministrilor de finanțe. Trebuie să țină și de ministrii uh, de ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Noi, la Parlamentul European, uh, jucăm și rolul de parlament al euro. De aceea, mesajele noastre trebuie să fie foarte clare. Trebuie să fie un mesaj de la ECON, dar și de la Comisia privind ocuparea forței de muncă. Subliniez acest aspect deoarece cred că E o chestiune nouă, dar esențială. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Schuster. Ich finde auch den Bericht. Mulțumesc. Și mie mi se pare că raportul acesta este o bună bază de plecare. Trei lucruri însă cred că ar trebui să fie mai bine sublinia, subliniate. Comisia noastră nu poate să nu critique consolidarea bugetară, care în, în continuare joacă un rol central în acest uh, raport. Nu se pune problema consolidării bugetare în sine, ci a procedurilor folosite pentru uh, atingerea acestui obiectiv. Uh, consolidarea bugetară, cel puțin în ultima perioadă, se confundă cu scăderea cheltuielilor publice. Și ce înseamnă această cons- consolidare bugetară? Înseamnă scăderea Uh, tuturor sistemelor de asigurare socială, asta duce la o scădere a cererii interne și asta duce până la urmă la o creștere a crizei sau o accentuare a crizei. Deci considerăm că considerarea, consolidarea aceasta bugetară ar putea să se facă nu doar pe palierul cheltuielilor, ci și pe palierul venitelor. Există posibilitatea de a aplica o taxă pe tranzacția financiară, spre exemplu, sau alte tipuri tipuri de măsuri care ar putea fi mai productive. În al doilea rând, nu putem să nu vorbim despre salarii. Uh, în ultimii ani, uh, salariile au scăzut uh, pentru ca competitivitatea să crească. Ei bine, această măsură, această procedură nu este neapărat uh, cea mai logică din punct de vedere economic, uh, pentru că uh, scăderea continuă a salariilor de dragul competitivității va duce la scăderea condițiilor, calității condițiilor de muncă, lucru pe care nu ni-l dorim, bineînțeles. În al treilea rând, trebuie să înțelegem ce vrem noi de la indicatorii aceștia sociali, la ce ne așteptăm din partea lor. Uh, Uh, care sunt indicatorii uh, sociale? Ei bine, șomajul, uh, dar și alții. Ei bine, acești indicatori nu țin neapărat de aspectele sociale, ci există o serie de articole, dovezi științifice care arată cât se poate de clar că, până la urmă, indicatorii sociali au un efect asupra indicatorilor economici. Tocmai de aceea indicatorii sociali trebuie neapărat să fie incluși într-un asemenea raport și nu doar incluși, ci trebuie să genereze măsuri cât se poate de concrete. Asta cred că ar trebui să fie mai bine subliniată în raport. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează doamna Lope, Lope Fontanie. Da. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, după cum au spus antevorbitorii mei, aș dori să îi mulțumesc colegei pentru raportul pe care, pentru proiectul de raport pe care l-a prezentat. Ne putem baza pe acest proiect pentru că este echilibrat și cuprinde principalele puncte care ne îngrijorează pe noi la Comisia de ocupare a Forței de Muncă. aș dori să-i mulțumesc colegii de la Econ pentru remarcile făcute, deoarece, într-adevăr, toate aceste aspecte sunt legate între ele. Sunt de acord cu raportoarea în ceea ce privește nevoia de a încuraja dezvoltarea socială și economică în regiuni. Avem nevoie de instrumente europene pentru a realiza acest obiectiv. Totuși, aș dori să fac referire la articolul 100 74 din TFUE, cel care garantează o dezvoltare armonioasă între diversele regiuni ale Europei. Aici intră și regiunile cu dezavantaje naturale uh, sau demografice. Aici se vorbește despre regiunile ultraperiferice. Însă cred că trebuie să intre pe listă toate um, regiunile cu probleme demografice grave și permanente. Când vorbim despre schimbări demografice, uh, ne referim la îmbătrânirea populației, dar nu ne concentrăm și pe alte aspecte, de exemplu densitatea populației sau depopularea anumitor regiuni. Nu trebuie să uităm nici de investițiile strategice care ar putea revigora situația în teritoriu, mai ales în zonele rurale. Dacă nu reușim să creștem competitivitatea și să îmbunătățim situația demografică, vor dispărea, vor apărea foarte multe probleme în foarte multe astfel de zone. Voi am înaintat amendamente în acest sens. Vă mulțumesc. Domnul Calve Șambon are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Iată, este târziu și aș dori să fiu subțin pentru că s-au spus deja foarte multe lucruri interesante. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna Ribeiro pentru acest uh, proiect de raport excelent. Este un proiect solid care atinge un echilibru important. Aș dori să nu renunț la acest echilibru. Raportul, proiectul de raport atinge un echilibru între presiunile sociale din anumite domenii și nevoile de ocupare a forței de muncă. Nevoi foarte mari din anumite Uh, țări și în peninsula iberică. Toate aceste aspecte sunt aspecte pe termen scurt, însă ele derivă din probleme care sunt adresate de acest proiect de raport. Politicile structurale, politicile pe termen mediu, politici economice, fiscale, monetare, de comerț, de organizarea teritoriului, și, bineînțeles, piața forței de muncă. Multe dintre lucrurile care au fost cerute aici sunt cu adevărat necesare. Și poate că unele dintre ele nu ar trebui să apară chiar aici, în acest proiect. Nevoile sociale există, dar ex- problema este cum le finanțăm. Ele însă nu fac, aceste probleme sociale nu fac parte din politica macroeconomică globală a țărilor. Politicile macroeconomice trebuie să financeze aceste uh, politici uh, și probleme sociale și aceasta este um, dilema noastră. Când analizăm chestiunile de ocupare a forței de muncă și chestiunile care ne care ne revin nouă ca responsabilitate la Ample, Trebuie să ne concentrăm și pe mobilitate, pe sprijinul pentru mobilitate. Și aici e nevoie de finanțare. În încheiere aș dori să mai spun un lucru. Raportarea ar trebui să se gândească la posibilitatea de a face referire la politica de venituri și aceasta este o politică macroeconomică. ea este legată de politica fiscală, de politica de impozite. Colegul Sergio, de asemenea, a făcut referire la aceste lucruri. E nevoie de anumite măsuri concrete, economice, de exemplu, venitul minim de inserție și alte politici care țin de venituri. Chestiunile care țin de salariul minim vor face obiectul unei dezbateri foarte ample ulterior. Deci vă rog să vă gândiți problemele sunt extrem de diverse. Anumite state ignoră problema șomajului, unde nu există problema șomajului, dar în alte state membre Șomajul este o veritabilă isterie care duce la sacrificarea unor întregi generații. Nu am să mă mai întind acum, pentru că textul doamnei raportoare ne va permite să ajungem la un acord. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ca de obicei, nu avem suficient timp pentru următorul punct de pe ordine de zi. Dar, în ciuda acestui lucru, aș dori să îi cer domnului Ribeiro să spună câteva cuvinte în încheiere. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Pentru mine este o prioritate, repet, munca pe care o vom face în următoarele zile într-un termen foarte strâns. Bineînțeles, după cum a spus colegul, nu vom pune capăt tuturor relelor de pe acest pământ. Însă eu sunt complet la dispoziția tuturor celor care doresc să colaboreze. Important este ca politicile acestea să fie în serviciul cetățenilor. Nu doresc ca aceste negocieri să se transforme într-o dezbatere pură, pur politică. Măsurile acestea trebuie să fie o bază pentru noi, care să ne permită să îmbunătățim calitatea vieții cetățenilor noștri și cu această propoziție cred că putem încheia. Vă mulțumesc, termenul pentru amendamente este 14 ianuarie 2016, ora 12. Examinarea amendamentelor va avea loc pe 25 ianuarie și adoptarea, votul va avea loc pe 17 februarie. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc și raportoarei. Acum trecem la un alt punct de pe ordinea de zi, un alt raport foarte important, acesta se referă la conceptul de creșterea copilului și am să îi dau cuvântul raportorii Maria Arena. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Voi fi succintă în prezentarea conținutului acestui raport. Raportul are trei părți. În prima parte analizăm uh, transpunerea directivei și dificultățile întâlnite în ceea ce privește transpunerea directivei, ne dăm seama că există disparități uh, importante între diferitele state și acestea au uh, efecte negative asupra concediului pentru luarea concediului pentru creșterea uh, copilului, dar ne dăm seama că mai există și o problemă legată de subsidiaritate. În a doua parte vorbim despre eficiența directivei. Ne-am dat seama că în momentul de față dificultatea este uh, creată sau este generată de lipsa de coordonare între diferitele tipuri de concedii. Concediul uh, din motive familiale, concediul pentru creșterea copilului, concediul de paternitate, etc., de maternitate, etc. În ceea ce privește ca, uh, concediul de de, pentru creșterea uh, copilului problema este generată și uh, de transferabilitatea acestui concediu. Dar uh, și lipsa unei transferabilități ar putea genera probleme. De ce? Pentru că dacă i-am obligat pe uh, Uh, dați să își ia acest uh, concediu, nu avem uh, nici o, din diferite motive, nici o garanție că într-adevăr tații vor lua acest, își vor lua acest concediu, vor lua această decizie. Totul se este influențat de uh, rata de ocupare a femeilor până la urmă. Acolo unde rata de ocupare a femeilor este ridicată, atunci trebuie să încurajăm uh, transferabilitatea, da, dar există state în care rata de ocupare a femeilor este scăzută, asta înseamnă că transferabilitatea nu ar trebui să fie neapărat uh, încurajată, pentru că transferabilitatea aceasta le obligă practic pe femei să fie cele care și iau acest concediu. Deci există există mulți factori care trebuie să fie luați în considerare în momentul în care uh, ținem, uh, discutăm despre concediul pentru creșterea copilului. Trebuie să uh, discutăm durata, transferabilitatea și, de asemenea, nivelul remunerării în contextul acestui tip de, de concediu pentru a ajunge la o soluție într-adevăr europeană. De asemenea, concediul de paternitate trebuie să fie o subiect, un subiect discutat. Uh, dar și uh, subiectul uh, îngrijirii copiilor este un subiect foarte sensibil pentru că acest uh, tip de îngrijire oferite Uh, uh, copiilor ar putea, într-adevăr, genera acel echilibru pe care ni-l dorim între uh, viața profesională, dar și cea privată, dar și echilibru între responsabilitățile femeilor și bărbă- bărbaților. Iar acestea sunt principiile în jurul cărora se învârte raportul meu. Amendamentele trebuie să fie depuse până în data de 14. Aștept cu nerăbdare contribuțiile tuturor. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Urmează uh, raportorul din umbră de la PPE, domnul Hecmar. Vă mulțumesc, uh, stimați uh, colegi. Mai întâi de toate vreau să îi mulțumesc doamnei raportor. Consider că acest raport este într-adevăr o bună bază de plecare pentru discuțiile pe care le vom purta pe viitor pe tema punerii în aplicare a uh, directivelor numite. Dar unele dintre formulările incluse în acest raport mi se par prea, uh, prea ambițioase. Într-adevăr, sunt de acord cu doamna raportor când spune că nu înțelege de ce Comisia nu vrea să discute despre, raport, uh, despre concediul de maternitate momentul de față, discutăm despre concediul pentru creșterea copil, copilului. Ei bine, Parlamentul European trebuie să se activeze, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a, a ajunge la un rezultat pozitiv, rezultat care să vizeze nu doar subiectul acesta restrâns pe care îl discutăm, ci și uh, subiectul mai larg pe care deocamdată nu îl putem discuta. Există multe state membre care, iată, dau semnale pozitive, merg dincolo de perioadele perioadele minime stabilite în actul legislativ. Dar există și alte state membre care nu se descurcă prea bine la capitolul transpunere și pe lângă transpunerea defectuoasă mai avem și statisticile care nu ne prea încurajează. Trebuie să ținem cont de uh, toate lucrurile acestea. Uh, tații trebuie să fie încurajați să folosească aceste instrumente care le, st- le stau la dispoziție, pentru că toate studiile arată cât se poate de clar că uh, pruncii își au doar de câștigat în cazul în care și tații sunt implicați într-o manieră cât se poate de activă în creșterea lor. Uh, Uh, trebuie să încurajăm tot, tocmai de aceea pe tați să folosească din ce în ce mai mult aceste instrumente ce le stau la dispoziție. nu doar uh, statele membre, ci și Comisia Europeană trebuie să se activeze pentru a găsi soluții în acest sens. După aceea, raportul uh, vorbește despre un subiect foarte important, și anume remunerațiile în timpul uh, concediilor. Adevărul este că există mari diferențe între statele membre. Uh, în, uh, există state membre în care lipsește orice fel de remunerație în cazul concediului pentru creșterea copilului. Uh, chiar și statele în care această remunerație există uh, oferă remunerații net inferioare celor uh, primite de femei în timpul concediului de maternitate și tocmai de aceea tații nu fac uz de această de această de acest instrument. Doamna raportor solicită includerea unei subvenții, unei garanții uh, a venitului, unei garantări a venitului. Ei bine, mi se pare greu de atins acest uh, deziderat, pentru că uh, Genul acesta de discuții nu s-a purtat în multe dintre statele membre ale Uniunii Europene. În plus, uh, sistemele din diferitele state membre sunt atât de diferite încât nu se poate neapărat ajunge la o soluție europeană în acest uh, domeniu. Statele membre trebuie să fie în continuare responsabile pentru uh, genul acesta de subiecte. Dacă am face mai mult la nivel european, am încălca principiul subsidiarității. După aceea, dincolo de, de aceste, subiecte, aceste subiecte pe care le-am menționat, consider că multe dintre propunerile făcute de către raportor sunt de bună calitate. Voi veni cu amendamente. Mulțumesc pentru cooperarea de, pe care am avut-o până în momentul de față. Aștept cooperare și pe viitor și deocamdată vă mulțumesc. Mulțumim. Urmează domnul Gherike de la ECR. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru raportul uh, adus în discuție. Vreau să vă atrag atenția că cel puțin în uh, vers- versiunea germană avem o mare, mare greșeală. În Germania nu mai vorbim despre concediul pentru uh, creșterea copilului sau crește, uh, concediul de maternitate sau concediul de paternitate. De ce? Pentru că în Germania am înțeles că perioada aceasta nu mai este nici pe departe un concediu. Uh, concediul și dacă trecem dincolo de, de acest uh, de această idee, ne dăm seama că concediul pentru creșterea copilului oricum nu ar putea exista decât dacă Uh, dacă munca aceasta de îngrijire și educare a copilului acasă ar fi recunoscută ca atare, ca o profesă, profesie. Dar atâta timp cât această profesie nu există, cât ea nu este, nu este prevăzută cu un salariu, nu are niciun sens să mai vorbim despre concediu pentru uh, creșterea copilului sau concediu de maternitate. Nu e nici pe departe atât uh, Uh, sau formularea aceasta nu este nici pe departe corectă. Trec acum la raport. Vă dați seama că susțin în calitatea mea orice fel de propunere care vine în beneficiul familiei și a copiilor. Dar importantă este și subsidiaritatea din punctul meu de vedere. Asta se întâmplă și la capitolul acesta de, al protecției mamelor și a copiilor. Uh, și blocarea directivei privind concediul de maternitate la Consiliu ne arată cam unde putem ajunge atâta sau în momentul în care încercăm să încălcăm până la urmă principiile care stau la baza Uniunii Europene. Eu am, nu am probleme cu desideratele per ansamblu ale acestui raport, dar am probleme cu uh, propunerile concrete făcute în, cea de-a doua parte a acestui raport. Și tocmai de aceea voi depune o serie de amendamente pentru această parte. Vreau uh, să nu uităm de asemenea uh, protecția care trebuie să fie oferită femeilor care alăptează. Cred că și în Europa trebuie să poată fi făcut Uh, posibil alăptatul uh, ca drept uh, și asta nu doar la locul de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc în numele alte, doamna Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă ne uităm la toate rapoartele, ne dăm seama că, până la urmă, am făcut pași înainte. am oferit din ce în ce mai multe drepturi mamelor în fosta directivă. După aceea am început să tratăm conceptul de maternitate în contextul egalității de gen. Îmi cer scuze. Acum uh, analizăm conceptul de maternitate din perspectiva polit, uh, politicilor sociale. Uh, de asemenea, tema echilibrului între viața profesională și cea personală uh, este exclusă oarecum din discuțiile purtate pe tema concediului de maternitate, lucru care este până la urmă salutar. În ceea ce privește raportul pe care îl discutăm, vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru documentul acesta complex pe care îl avem în față. Doamna raportor, și sunt de acord cu ea, spune cât se poate de clar că definițiile pentru concediul uh, de paternitate, concediul de maternitate, concediul pentru creșterea copilului sunt uh, esențiale. Există uh, aceste Uh, definiții separate, cel puțin în unele state membre. În altele state membre, în alte state membre, uh, concediul de maternitate pare să fie până la urmă conceptul general uh, în altele, din potrivă, concediul din motive familiale este cel care cuprinde toate celelalte idei. Ei, avem nevoie de niște definiții cât se poate de clare dar putem să ajungem la aceste definiții doar ținând cont de diferențele deja existente în statele membre. Și mai există și două slăbiciuni pe care trebuie să le analizăm. În primul și în primul rând în legislația națională în ceea ce privește concediul pentru creșterea copilului. Și anume, există o lipsă de claritate a legislației naționale, cel puțin în unele state membre, în ceea ce privește uh, relația dintre diferitele tipuri de concedii și în al doilea rând, compensațiile sau remunerațiile la care s-au referit mulți dintre antevorbitorii mei uh, reprezintă un factor cheie în ceea ce privește folosirea în realitatea a acestor instrumente uh, care le stau la dispoziție uh, părinților și care i-ar putea ajuta într-adevăr să aibă un echilibru între viața profesională și cea personală. Uitându-mă așa în trecere pe unele dintre punctele subliniate de către raportor, voi putea spune că, într-adevăr, angajatorii nu ar trebui să pună bețe în roate celor care doresc să folosească concediul pentru creșterea copilului. Uh, Ah, de asemenea, deplor faptul că Comisia Europeană nu vine cu informații cât se poate de solide în ceea ce privește transpunerea directivei ah, privind concediul de ah, paternitate și concediului parental. Avem nevoie de aceste tipuri de informații. După aceea, Bine, vom mai discuta despre subiectul acesta și sper că vom ajunge la, la un numitor comun, dar cred că nu trebuie să uităm faptul că în ceea ce privește că flexibilitatea este esențială. Dacă ne amintim, concesul de maternitate s-a blocat acolo la Consiliu din pricina inflexibilității. Ei bine, flexibilitatea trebuie să, să fie la uh, adusă la rang de artă, cel puțin, de, măcar de către noi. Bine, mai sunt și alte subiecte pe care trebuie să le analizez cu mai mare atenție. Va trebui să discut și cu colegii mei pentru că avem poziții divergente pe alocuri. Uh, vă asigur că voi veni cu amendamente și vă mulțumesc pentru pentru cooperare până în momentul de față. Uh, doamna președinte, doamna Zuber nu este în sală. Doamna Warner de la Verzi urmează. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și raportoarei pentru această propunere, de, uh, pentru acest proiect. Proiectul de raport este unul bun din punctul meu de vedere. Menționați o serie de aspecte esențiale din punctul meu de vedere. Spuneți că trebuie să se acționeze cât mai curând uh, cu putință pentru ca uh, în special femeile să fie ajutate uh, Acum că directiva prin concediul de maternitate a fost retras, suntem de părere că trebuie să se vină cu o altă soluție la nivel european. E clar că directiva în vigoare în momentul de față nu este satisfăcătoare. Directiva aceasta nu ajută neapărat uh, femeile să revină pe piața muncii, nu le ajută să aibă un echilibru între uh, viața profesională și cea uh, personală. Uh, deci nu, nu prea există mm, progres din punct de vedere calitativ sau cantitativ în ceea ce privește situația femeilor și uh, nici în ceea ce privește situația bărbaților, a taților care nu, din pricina diferențelor de remunerație, nu folosesc instrumentele astea care le stau la uh, dispoziție. Uh, pentru noi esențiale sunt uh, problematicile uh, următoare. Uh, promovarea femeilor pe piața muncii, includerea lor pe piața muncii din nou după naștere, uh, de asemenea Uh, asigurarea de locuri sau ajutarea uh, femeilor să își să obțină locuri de muncă cu normă întreagă. Uh, remunerarea este esențială de asemenea pentru noi, echilibrul acesta între viața profesională și cea personală și astea sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le vom menționa în amendamentele noastre. Vom vorbi despre despre aportul necesar din partea statului și vom vorbi de asemenea despre necesitatea de a sprijini femeile în caz de discriminare și de asemenea uh, vom vorbi despre măsurile care ar trebui să fie luate pentru a încuraja pe bărbați să își ia acel concediu de paternitate uh, pe care, uh, care le stă la dispoziție. În Austria am vorbit despre și s-a ajuns de asemenea la concluzii cu privire la, uh, la toate uh, subvențiile, între ghilimele, care putea fi oferite și vor fi oferite bărbaților pentru ca ei să fie încurajați să-și asume rolul de tată. Uh, important este pentru noi ca aceste instrumente să stea la dispoziția cetățenilor, dar bineînțeles cetățenii trebuie să aibă dreptul să aleagă dacă folosesc sau nu aceste instrumente. Nu vrem nimic obligatorii, o, obligatoriu. Uh, trebuie să, să-i ajutăm pe oameni să decidă în sensul acesta, dar nu trebuie să-i obligăm să decidă să-și ia tot felul de concedii. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Agia. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum arătam și în schimburile de idei anterioare. Acest proiect de aviz este o bază foarte bună de lucru pe care vom putea colabora cu doamna raportoare. Noi analizăm și evaluăm și elementele de noutate introduse, de exemplu, în Italia în acest domeniu prin intermediul Job Act, cum îi spunem noi, și prin inițiativa legislativă din iunie 2015 pentru a înțelege mai bine care este situația aplicării directivei în țara noastră, de exemplu, în dorința de a face o comparație cu condițiile și punerea în aplicare din alte state membre, fiindcă amploarea interpretărilor date aceste directive a dus la o anumită confuzie și de asemenea, poate să se constituie și într-un punct de pornire pentru o reflexie mai amplă cu privire la modalitățile de aplicare corecte. Referitor la amendamentele pe care le vom înainta. Considerăm că sunt multe elementele hotărătoare și care ar trebui să fie cuprinse în acest proiect. Recunoașterea drepturilor tuturor formelor de familii care au copii, de exemplu, creșterea ratei natalității în Europa prin facilitarea maternității și paternității. Permiterea pentru mame, chiar și după concediul de maternitate, să se întoarcă pe piața muncii, garantându-le uh, posibilitatea de a-și relua locul de muncă, deci împiedicând concedierea lor pe timpul uh, concediului de maternitate. De asemenea, ar trebui cuprins aici și drepturile și obligațiile figurii paterne. Ar trebui să ne gândim, de exemplu, și la un mod de a gestiona adopțiile internaționale, cazurile în care și tatălui ar trebui să îi se poată îngădui posibilitatea de a sta alături de mamă în parcursul, în parcursul acesta extrem de spinos uneori. Deci ar trebui să se acorde și această posibilitate. Ne-am putea gândi și la modalități de muncă la distanță, astfel uh, putându-se împăca viața privată și activitatea la locul de muncă. Am putea să avem în vedere alternative sustenabile la mai multe niveluri, care să aibă un impact mai mic asupra familiilor. Și mai întâi de toate ar trebui să ne gândim la un venit familial uh, în primii ani de viață ai copiilor. Ar trebui să încercăm să oferim un sprijin financiar, un sprijin economic, dar și să venim cu oportunități sociale particulare dedicate acestor familii, tocmai pentru a crește natalitatea, fiindcă adesea natalitatea scăzută și Europa îmbătrânită sunt uh, generate de condițiile economice și sociale din uh, Uniunea Europeană, care au un impact asupra alegerii de a face sau nu copii. Deci ar trebui să ne gândim la un venit de cetățenie care să compenseze, într-un fel sau altul, lipsurile și să, să cumva să suplinească și acele concedii parentale ne retribuite. Pe marginea acestor teme vom colabora cu colega noastră, doamna raportor, care îi mulțumim. Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină din partea Comisiei Europene, poate, dacă doriți să aveți un mic aport la această dezbatere? Alegeți dumneavoastră cine dintre dumneavoastră intervine. Vă rog. afternoon. We just wanted to... Bună seara! Referitor la directiva privind uh, concediul parental, transpunerea finală, pentru transpunerea finală, termenul final este 13 martie. În prezent, serviciile Comisiei efectuează o verificare a punerii în aplicare în mai multe state membre, într-un studiu pilot, cu privire la transpunere și conformitatea cu directiva. La solicitarea comisiei, experții juriști în acest domeniu, rețeaua lor, elaborează de asemenea un raport cu privire la punerea în aplicare a directivei, raport care va fi disponibil pe site-ul Comisiei. În funcție de rezultatele dialogului cu statele membre vizate, Comisia va decide să lanseze o procedură de încălcare a dreptului, umani, dreptului comunitar în caz de neconformitate împotriva respectivelor state. În ce privește noi inițiative ale Comisiei, Aceasta vine în urma retragerii propunerii din 2008 uh, cu privire la mm, uh, concediul de maternitate. În august anul trecut, propunerea a venit cu o foaie de parcurs menită să abordeze problemele cu care se confruntă familiile cu copii. Această nouă inițiativă își, veni, își propune să uh, îmbunătățească actuala, actualul cadru de politici și legislativ al Uniunii Europene, adaptându-l mai bine la piața muncii. Ar trebui de asemenea îmbunătățită participarea la piața muncii a tuturor părinților, printr-o mai bună împărțire a responsabilității și a datoriilor casnice între bărbați și femei. E o inițiativă mai amplă pentru îmbunătățirea echilibrului între viață și muncă prin politici și prin acte legislative, asigurându-se un pachet coerent și evitându-se efectele adverse nedorite. Comisia își propune așadar să facă o analiză a aplicării directivei privind uh, concediul parental în diferitele state membre, și nu asta propunere, Comisia își propune să îmbunătățească cadrul de politici și legislativ. Așa cum am anunțat, în noiembrie Comisia a anunțat prima etapă a consultării cu partenerii sociali cu privire la o posibilă direcție de acțiune. De asemenea, o consultare publică cu părțile interesate, reprezentanții a IMM-urilor, a întreprinderilor și a ONG-urilor, este avut în vedere pentru uh, a, a fost, de fapt, realizată la sfârșitul anului 2015 și noi suntem acum în curs de a analiza răspunsurile primite de la părțile interesate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această informație, ne bucurăm că ne-ați oferit-o și ultimul cuvânt îi revine doamnei raportor, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru ideile expuse și anunțate prealabil. Bănuiesc că ele ne vor fi transmise prin intermediul amendamentelor, așadar de îndată ce vom primi propunerile de amendament, vom începe să colaborăm pentru a găsi toate compromisurile posibile. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Termenul pentru depunerea amendamentelor, așa cum știți, este 14 ianuarie. Analiza se va desfășura pe 17 și 18 februarie iar adoptarea în Comisia pentru Ocupare va avea loc pe 16 și 17 martie. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prima reuniune din noul an. Următoarea noastră reuniune va avea loc pe 25 ianuarie și cred că am uh, dat dovadă de ambiție. Iată, e întuneric afară, am rămas puțin, am, ne aflăm la începutul noului semestru, dar iată că am reușit să purtăm discuții extrem de interesante de la începutul până la sfârșitul ședinței. Vă mulțumesc încă o dată.